colleagues, I would like to start... Stimați colegi, aș dori să începem reuniunea. Toată lumea poate să rămână alături de noi tot timpul, așa că, în primul rând, vreau să vă urez bun venit din toată inima. Unii dintre noastre nu sunteți aici pentru prima dată. Vă mulțumesc că v-ați întors. Avem o reprezentare foarte bună. Sunt reprezentați din 24 de țări mende, dar sunt și țări combinate, Albania, Montenegro, Uh, și Norvegia este de asemenea reprezentată, care face parte din zona economică europeană. Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici. Avem de asemenea și o foarte bună reprezentare, în primul rând, uh, din partea președinției austriece, doamna ministru Julian Bogner Strauss, care este ministru pentru familie, femei și tineret, și doamna Vera Iaurova, care este comisarul pentru justiție, consumator și egalitatea dintre sexe. Parlamentul austriac este reprezentat cu domnul, prin domnul Reinhold Lapatka, președinte al subcomitului permanent pentru afaceri europene și domnul Christian Buchmann, președinte al Comisiei Parlamentului Austriac pentru al Consiliului Federal Austriac. Așteptăm să vină și președintul CESE, domnul Luca Jaie. Avem aici și Comitetul Regiunilor, doamna Barbara Dudăn, președinta Comisiei pentru Cetățenie, Guvernanță, Afaceri Instituționale și Afaceri Externe, CIVEX. Și de asemenea îl așteptăm încă pentru expertul nostru, domnul fost comisar, doamna Joachim Almunia. Să sperăm că va veni curând. De asemenea, vreau să vă reamintesc că în fiecare an noi ne întâlnim acest, uh, în acest sistem, întâlniri interparlamentare care uh, a luat naștere la Parlamentul European. Facem de obicei o dată pe an această întâlnire și uh, este vorba despre întărirea dimensiunii parlamentare a Uniunii Europene. Cred că avem parlamentele naționale și Parlamentul European deci avem o răspundere comună față de cetățenii Uniunii Europene să dăm o formă uh, viitorului lor, viitorului Europei. Avem însă și o răspundere pentru a menține și a proteja valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Trebuie suntem aleși direct de popor, suntem vocea cetățenilor și trebuie să facem această voce auzită în, în procesul democratic al Uniunii Europene. Avem datorirea, dumneavoastră, parlamentarii naționali, să ține sub control executivul, noi ținem sub control comisia, deci mi se pare important să existe acest dialog între parlamente, este foarte util Uh, arătăm în felul acesta cetățenilor că noi cei care suntem aleși de către cetățeni avem un impact, o influență asupra viitorului Uniunii Europene. Anul acesta ne întâlnim ca să facem un schimb de vederi cu dumneavoastră, parlamentele naționale, privind starea dezbaterii despre viitorul Europei. După cum știți, probabil, în Uniunea Europeană, la nivel european, există din păcate, trei tendințe independente de discuție. O, o tendință a Comisiei Europene care începe cu Cartea Albă, care a apărut uh, foarte de curând, apoi discursul despre starea Uniunii a președintelui Juncker, care a făcut uh, și propuneri concrete, apoi o dezbatere uh, și se iau hotărâri importante la nivelul Consiliului European și există și Parlamentul European unde se discută acest subiect privind uh, forma viitoare a Uniunii. Am început cu rapoartele noastre din 2017, iar acum ne ocupăm de un raport care va fi moștenirea acestei comisii în viitorul mandat parlamentar Adică încercăm să rezumăm această dezbatere. Preluăm și ce se întâmplă la ora actuală. Ne bucură faptul că președintele Comisiei Europene a menționat în discursul despre starea Uniunii propunerea de a extinde uh, votul prin majoritate calificată la politica comună pentru securitate am alocat mult timp transparenței deci- deciziilor, nu numai aici, ci și la Consiliu. Am colaborat îndeaproape cu Ombudsmanul European. Continuăm să ne luptăm pentru ceva care pentru dumneavoastră poate uh, pâinea zilnică, dreptul de a desfășura ancheta al Parlamentului European. Aici nu reușim deocamdată să convingem celelalte instituții Eh, să permită Parlamentului să facă acest lucru, să-și îndeplinească această datorie. Colegii care se ocupă de rapoarte la ora actuală vor face niște prezentări în detaliu. Vreau să vă spun că eh, vom avea această dezbatere cu dumneavoastră pentru că am făcut foarte multe din această punctă de vedere și la rândul nostru în comisie. Deci, eh, o să aștept să dau cuvântul uh, musafirilor noștri. Vreau să vă spun câteva aspecte practice, poate unii știți cum se face. Vedeți că există pe uh, băncile dumneavoastră niște foi de hârtie prin care ne informați că vreți să luați cuvântul, completați formularul, va fi preluat de colegi și apoi în funcție de câtă lume dorește să vorbească o să organizăm, uh, să împărțim lorile de cuvânt pentru vorbitori uh, între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Primul vorbitor, prima persoană care va lua cuvântul în numele președinției este doamna ministru Juliana Bogdan Strauss. Aveți cuvântul, doamna ministru. Mulțumesc foarte mult! Doamnă președinte a Comisiei AFCO, doamna Hubner, doamna comisaria Urova, excelențelor, doamnelor și domnilor, E o mare onoare pentru mine să fiu aici în numele președinției austriece ca să discutăm viitorul Uniunii Europene. Cred că reuniunea asta între parlamentele Eh, naționale și Parlamentul European este de o extremă importanță pentru a întări dialogul și pentru a discuta chestiuni care ne preocupă pe toți. Austria salută rolul activ al Parlamentului European și contribuția la această dezbatere privind viitorul Uniunii Europene. Sunt dezbateri extrem de importante. La ele partite, participă șefi de stat și de guverne care ne spun eh, cum văd ei viitorul pentru că o, e mai pertinentă decât oricând o asemenea dezbatere despre viitorul Europei. Pentru că trebuie să ne gândim și la turbulențele din Uniunea Europeană. De foarte multe ori, Uh, le datorăm cetățenilor noștri o dezbatere onestă apropo de ce putem și ce trebuie să facem mai bine pentru a proteja uh, realizările unei Europe pașnice și unite. Astăzi voi prezenta pe scurt care este viziunea președinției austriece despre viitor și care poate fi contribuția noastră la succesul Europei. Motoul nostru este Europa care protejează vrea să protejeze și să îmbunătățească securitatea uh, din privința migrației și să stabilizeze vecinătatea europeană. Sunt provocări comune care trebuie abordate pentru a recâștiga încrederea cetățenilor. Prima prioritate, și anume securitatea și migrația, ne ocupăm Uh, cu multă hotărâre să ajungem să avem progrese în toate domeniile. Discuțiile de la Salzburg au arătat hotărârea clară ca propunerile Comisiei privind protecția granițelor și facilitarea returnărilor trebuie să fie examinată ca o chestiune de prioritate. Dialogul tuturor și uh, dorința țărilor de a contribui cu țările africane, dacă colabora cu țările africane, este foarte important, importantă. Noi vom vedea care sunt uh, reformele la sistemul comun de azil și ne vom gândi și la ce progrese s-au făcut în diverse elemente. A doua prioritate, și anume piața unică digitală, aici s-au făcut foarte multe progrese promițătoare. Serviciile digitale uh, și modelele digitale de afaceri câștigă din ce în ce mai multă importanță. Trebuie să creăm un mediu corect pentru, business, pentru uh, societățile comerciale din acest domeniu din Europa. A treia prioritate, recunoașterea faptului că o Uniune sigură nu poate exista decât într-un mediu sigur. E important ca viitorul uh, să, se menținem calitatea de membru a țărilor din Balcanii de Vest și să le dăm speranțe ei trebuie să aibă o perspectivă bazată pe criterii clare pe, bazate pe realizările lor individuale și susținem eforturile lor de a face progrese. Pentru noi este foarte clar că proiectul integrării europene nu este încheiat fără includerea acestei regiuni în totalitate. De asemenea, avem uh, discuții privind propunerile pentru CFM și susținem eforturile Comisiei de a găsi soluții în negocierile privind uh, retragerea Marii Britanii și acordul de retragere. Trebuie de asemenea să recâștigăm încrederea cetățenilor și mai ales a tinerilor. În Cartea Albă a Comisiei, scenariul patru este cel mai potrivit cel care are o perspectivă de viitor, după părerea noastră, Uniunea trebuie în primul rând să se ocupe de problemele mari, acolo unde e nevoie de soluții comune. Mm, majoritatea oamenilor nu vor o Europa care să se implice în fiecare chestiune mică de detaliu uh, unde se pot lua hotărâri mai bune la nivelul statelor membre și regiunilor. Deci principiul subsidiarității trebuie să fie întărit în general Salutăm rezultatele uh, grupului de inițiativă privind subsidiaritatea și vom continua aceste discuții la conferința de la Pregânț de pe 15-16 noiembrie. Reforma inițiativei cetățenești la nivelul Uniunii Europene trebuie să o facă să devină un, un instrument mai accesibil pentru cetățenii europeni. Ca și alte state membre, consultăm cetățenii. Aceste consultări cu cetățenii vor veni cu rezultate importante pentru viitoarea forma Uniunii Europene. Ca eu sunt ministru în Austria pentru afacerile tineretului și vreau să spun că tin, tineretul este viitorul Europei. Proiectul unificării continentului nostru nu este încheiat trebuie să continuăm să construim o Uniune Europeană mai puternică și știm că se va construi pentru și de către tineretul de astăzi. Vreau de asemenea să întăresc încă o idee importantă, un adevăr. Tinerii sunt uh, depind de prezența Uniunii Europene. Nimic nu este mai asociat cu succesul tangibil al integrării europene decât programul Erasmus. Fiecare un sondaj de opinie arată că tinerii se simt mai europeni uh, decât oricare altă grupă de vârstă. În referendumul pentru Brexit, tinerii au votat în majoritate ca să rămână în Uniunea Europeană. În țara mea, Uh, un asemenea sondaj în rândul tinerilor arată că peste 80% din tinerii austrieci se simt europeni. În același timp, trebuie să ne asigurăm că tinerii, vocea tinerilor se face auzită și este avută în vedere. În timpul președinției noastre am luat măsuri importante în această privință uh, reuniunea informală a ministrilor tineretului de la Viena de la începutul lunii septembrie, prima din 2006, s-a combinat cu o conferință a tineretului european. Reprezentanții tinerilor uh, s-au întâlnit cu miniștrii și au reușit să discute chestiunile care sunt cele mai importante pentru ei. Doamnelor și domnilor, dezbaterea politică crucială a dus la înțelege, uh, alegerile, vor duce la alegerile din mai 2019 și trebuie să știm care sunt provocările majore și instrumentele care pot fi folosite pentru a le rezolva. De aceea aștept cu nerăbdare uh, să aud prezentarea făcută de domnul Atondo privind starea dezbaterilor privind viitorul Europei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă ministru, și acum îi dau cuvântul doamnei comisar Vera Iaurov. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, uh, doamnă ministru, uh, domnilor și domnilor. Mă bucur foarte mult să fiu astăzi alături de dumneavoastră și să am privilegiul de a vorbi despre această temă care mă face să am emoții, viitorul Europei. Cine știe ce ne așteaptă? Această emoție m-a făcut să mă gândesc uh, destul de mult la ce credem noi că va fi viitorul Europei. În primul rând este ceva ce avem în mâinile noastre. Ține de noi și trebuie să fim responsabili nu doar în prezent, ci și în viitor. În această dimineață am avut o dezbatere despre schimbările climatice și am vorbit despre lucruri care vor fi utile generațiilor viitoare, însă obligația noastră este să ne ocupăm acum de acest subiect. Trebuie să facem tot ce ne stă uh, în putință pentru a găsi soluții uh, funcționale, eficiente, pe care cetățenii Europei să le înțeleagă și pe care să dorească să le implementăm. Acest lucru înseamnă să reflectăm nevoile cetățenilor, să reflectăm atmosfera, să recunoaștem faptul că oamenilor nu, oamenilor nu le place climatul de nesiguranță în care trăiesc și să le spunem oamenilor adevărul. Știu că adevărul este un cuvânt cu care mulți politicieni nu lucrează foarte des pentru că viitorul este un concept care poate fi uh, relativ. Însă sunt lucruri care sunt stabile și aceștia, acestea sunt pilonii pe care este construită și se sprijină Europa. Trebuie să le explicăm oamenilor adevărul și uh, trebuie să le explicăm de ce luăm anumite măsuri. Ne confruntăm cu terorismul, schimbările climatice, migrația, cu schimbările tehnologice rapide, cu um, rasismul și cu extremismul. Dacă vedem această listă de amenințări, puteți vedea că unele sunt de producție pur europeană, altele vin din afară. Trebuie să putem uh, aborda ambele fenomene. Avem competențe mai mari pentru a aborda acele probleme pe care noi le generăm să facem lucrurile din nou și mai bine dacă oamenii ne uh, acordă încrederea lor, dar și să facem față riscurilor care vin din afară, nesiguranței și instabilității din lume. Singura rețetă pentru a gestiona riscurile externe este unitatea. Să rămânem uniți și să convenim asupra soluțiilor cu care putem lucra um, în conformitate cu dorințele Uh, celor uh, care i-au trimis aici pe reprezentanții lor, cu democrații, cu oamenii uh, din societatea civilă, pentru că rezultatul trebuie să fie unul inclusiv. Trebuie să găsim soluții pentru viitor care să ne includă pe toți. Este o sarcină dificilă să gestionăm riscurile interne și amenințările externe. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar eu cred că politicienii uh, nu uh, mai uh, controlează acest fenomen. Le-a scăpat din mâini, ne depășește, pentru că e vorba de sfera digitală și uh, există acum o realitate nouă care de multe ori funcționează împotriva noastră. Pentru că multe puteri și multe forțe noi consideră că sfera digitală nu este guvernată de lege, sau de adevăr. Și acolo este o junglă care influențează și generează junglă în viața reală. Dar am să vorbesc și despre alegerile care urmează și nu doar despre cele europene. Despre alegerile pe care doream să le avem, ne plăcea să le avem în Europa. Să fie corecte, să permită pluralitatea politică și să îi să le permită alegătorilor să aleagă autonom, în mod independent. Încep cu alegerile europene. Uh, ele nu vor fi niște alegeri obișnuite. Avem riscuri și amenințări noi și uh, operăm în circunstanțe noi. Care este cel mai mare risc? Ei bine, abuzul de date personale ale cetățenilor. Unii uh, ar putea să spună că suntem obsedați cu protecția datelor personale în uh, Europa. E o chestiune de opinie personală. Mi-aduc aminte dezbaterile și uh, în legătură cu GDPR. Vă amintiți cazul Cambridge Analytica, care a ieșit la suprafață în martie anul acesta? A fost ceva științific-fantastic. S-a adeverit că o companie, un jucător economic, un actor economic, a invadat datele personale a foarte multor persoane. 87 de milioane de persoane din întreaga lume, cineva a invadat spațiul privat și a abuzat acele date și a folosit informații private, intime, care ne caracterizează ca persoane și ca oameni liberi și le-a folosit în campanii politice. Suntem obișnuiți să se folosească datele personale în lumea comercială. Cu toții suntem obiectivul, suntem în obiectivul uh, acestor campanii. Noi suntem deja codificați în algoritme, suntem ușor de uh, țintit de către uh, cei care fac comerț Însă eu nu cumpăr neapărat ce aspirator mi se bagă pe gât, eu nu uh, cedez la această presiune. Dar acum uh, suntem uh, convinși să alegem anumite puteri, anumite partide politice, să votăm pentru o anumită persoană. Poate că oamenii vor vota acum pentru președinții statelor influente. Uh, Uh, nu mă refer la chestiuni din uh, realitate, nu mă refer la nimeni în mod special. Problema este că acum pot fi uh, țintite anumite persoane, pot fi abuzate date personale despre acestea și pe baza datelor furate se derulează campanii politice și dacă se întâmplă așa, nu putem vorbi despre alegeri uh, libere, corecte și deschise, nu putem garanta pluralismul politic. Deci, în primul rând, e vorba de acest prim risc, protecția datelor personale ale oamenilor. În al doilea rând, uh, fake news, uh, conținutul care manipulează dezinformarea. Al treilea risc sunt atacurile cibernetice, cibersecuritatea. Am spus că alegerile nu sunt uh, ca de obicei pentru cei care le organizează, de aceea tuturor statelor membre le-am făcut recomandarea de a se organiza uh, în funcție de aceste riscuri, să schimbe chiar legi, pentru că Uniunea Europeană nu are putere legislativă, acest aspect este la latitudinea statelor membre, și să se asigură că alegerile vor garanta pluralismul politic și votul autonom. În pachetul nostru uh, electoral pe care vi-l uh, descriu, vorbim serios când spunem că pluralismul politic, stânga-dreapta, liberalii, democrații, trebuie să fie garantat. Trebuie ca toată lumea să aibă acces corect la alegători noi recomandăm să introducem regulile campaniilor uh, politice, campanii electorale în online și uh, în offline, regulile să fie aceleași, să se aplice și online cele care se aplică în offline. Uh, noi folosim definiția dezinformării, transmiterea uh, intenționată a informațiilor greșite cu um, un anumit obiectiv, nu uh, vom recurge la cenzură. Pachetul electoral sper să fie uh, luat uh, în serios de toate partidele politice. Este o mână întinsă pentru cooperare. Vrem ca statele membre să, să, să adreseze, cele, să abordeze toate cele trei amenințări care există, vrem să creăm o rețea care să funcționeze la nivel european și uh, invităm uh, statele, statele membre să își numească reprezentanții care vor lucra cu noi. De ce se implică Uniunea Europeană în acest uh, lucru? Competențele noastre în sfera electorală sunt foarte limitate țin, acest lucru ține de competența statelor membre suverane. Avem uh, competențe mai uh, mari pentru protecția datelor, e adevărat. Dar imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă aceste tehnici uh, abuzive prin, sunt direcționate către 1, 2, 3 state membre. Întreaga Europa se va confrunta cu o problemă foarte gravă. Și cred că aceasta este o temă care uh, intră în tema mai amplă a dezbaterii de azi, adică viitorul Europei. Acestea sunt lucrurile, lucrurile pe care doream să vi le împărtășesc. Mă bucur că vom mai uh, discuta, pentru că e vorba de subiecte de actualitate foarte interesante uh, E interesant să identificăm uh, tendințele noi, riscurile și mm, provocările noi cu care cărora trebuie să le facem față. Și în încheiere, vă spun că am convingerea că împreună vom reuși să facem față riscurilor și vom scoate Europa din acest moment critic, o vom ajuta să-l depășească. Mulțumesc! Este un moment istoric. Mulțumesc! Uh, um, să sperăm că vom evita riscurile înainte de um, alegeri. Uh, trecem acum la prietenii noștri din Parlamentul Austriac. Madam Minister, Madam Commissioner, colleagues, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, domnilor și domnilor. Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru uh, invitația pe care mi-ați adresat-o pentru a discuta viitorul Europei. În legătură cu raportul uh, dumneavoastră, uh, privind viitorul Europei. Eu îl salut aproape în întregime, însă nu în întregime uh, cu adevărat. Este important, e mult mai important decât se menționează în Europa, uh, să vorbim despre Europa. Provocările nu pot fi uh, rezolvate doar de statele membre individuale. Ele trebuie să fie abordate la nivel european. Proiectul european este foarte semnificativ și la nivel național trebuie să difuzăm mai bine beneficiile pe care le aduce Uniunea Europeană. Modul în care funcționează instituția trebuie să fie făcut cunoscut în statele membre. De 10 ani, Parlamentul Austriac uh, are, um, organizează un atelier privind democrația um, care este adresat tinerilor uh, care au familii din Austria, familiilor tinere. 10.000 uh, de tineri participă anual la aceste ateliere la care participă parlamentari din toate cele cinci partide care formează Parlamentul Austriac. Peste 100 de mii de tineri au uh, avut uh, posibilitatea de a intra în contact direct cu parlamentarii și de a fi informați. Toate aceste um, provocări cu care se confruntă uh, Europa este, au un lucru în comun. Nu pot fi abordate de o singură instituție singură. Cooperarea strânsă între toate nivelurile, regional, local, național și internațional, este condiția necesară pentru o bună dezvoltare și pentru recâștigarea încrederii cetățenilor. Aici joacă un rol important parlamentele naționale. De aceea trebuie să subliniez că o mai mare integrare europeană este posibilă doar dacă parlamentele naționale um, împreună cu Parlamentul European uh, discută agenda europeană la reuniunile lor. Astfel, Europa este adusă mai aproape de cetățeni. În Austria, membrii Parlamentului european au dreptul de a participa la discuția noastră în Parlament. Deputații europeni uh, participă la dezbatere. Avem un uh, dialog permanent cu deputații noștri, cu deputații europeni austrieci și cu cetățenii noștri. Trebuie să vorbesc uh, grupul de uh, lucru pentru subsidiaritate la care vă referiți în proiectul dumneavoastră de raport. Ca membru al acestui grup uh, de intervenție vreau să mă refer la anumite aspecte. Chiar dacă grupul de intervenție era compus din membrii ai Parlamentelor Naționale, Comitetul Regiunilor și Comisia, acesta are efect asupra tuturor instituțiilor, inclusiv asupra Parlamentului European. Într-un moment dificil, acesta, crearea acestui uh, corp a fost un pas în direcția cea bună. Se consolidează principiile subsidiarității și proporționalității, care nu se exclud uh, reciproc. Fiecare instituție trebuie să uh, analizeze raportul grupului de intervenție și să decidă cum acționează în consecință. Cred că trebuie să înțelegem mai bine și împreună și la fel uh, înțelesul noțiunilor de subsidiaritate și proporționalitate. Trebuie să acordăm parlamentelor naționale și religioane, regionale un rol mai important, mai semnificativ. Eu nu cred că suntem un singur demos european. Nu există uh, încă parlament, uh, identitatea europeană. Nu avem pașapoarte europene, ci încă naționale. Parlamentul național va rămâne o sursă importantă de legitimitate și răspundere democratică. Trebuie să folosim cunoștințele parlamentelor naționale și să introducem uh, cartonașul verde pentru a le permite să joace un rol pozitiv și nu doar un rol negativ prin cartonașul galben pe care îl folosim acum. Uh, Angela Merkel trebuie să răspundă Bundestagului național ratului la Viena uh, este uh, instanța în fața căreia trebuie să explice Sebastian Kurz care sunt prioritățile. Uneori, cred, poate mă înșel, Comisia și deputații europeni neglijează această realitate aici. Un principiu cheie este subsidiaritatea, care a fost uh, consfințită prin uh, tratatul de la Maastricht, iar tratatul de la Lisabona a acordat un rol mai uh, semnificativ parlamentelor naționale. Însă nu ne-am ținut de promisiuni. Trebuie să implementăm acest principiu în mod adecvat. Um, creșterea uriașă a actelor delegate um, contrastează cu subsidiaritatea și cu sistemul de alertă timpurie. Avem acum peste 114. Nu este bine să continuăm așa. Vor, să vorbim despre subsidiaritate pe de-o parte și pe de altă parte să acționăm prin acte delegate. Avem nevoie de o analiză um, obiectivă a domeniilor în care UE este utilă și um, în care UE este un obstacol. Uh, Am cerut uh, în trecut uh, președintelui uh, Comisiei de Afaceri Constituționale să salute crearea grupului de intervenție în alineatul 9. Nu doar să menționez existența acestui lucru, pentru că acest grup contribuie la discuții importante referitoare la viitorul Europei. Parlamentul în european trebuie să vadă parteneri puternici în parlamentele naționale și regionale și să aducă Europa mai aproape de cetățeni. Cred că puteți face acest lucru și cu acest raport, dar nu o faceți. Ține de dumneavoastră, este în mâinile dumneavoastră. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc acum de la Consiliul Federal, domnul Buchmann. Doamnă președintă, doamnă comisar, stimați miniștri, doamnelor și domnilor, când vorbim despre viitorul Uniunii Europene, ne eh, dorim eh, un viitor încununat de succes în care cetățenii susțin acțiunile Uniunii Europene și care au încredere în aceste acțiuni. Sunt aspecte cruciale deci ă, trebuie să luăm deciziile la nivelul corect și să aducem Uniunea Europeană mai aproape de către cetățeni, cum au spus și antevorbitorii. Deci ă, trebuie să fim ă, mai aproape de cetățeni decât poate parlamentele naționale iar un uh, control uh, consolidat în Uniunea Europeană uh, poate să însemne ca Parlamentul European să devină un actor important în funcționarea acestui sistem. Jean-Claude Juncker și-a prezentat viziunea ambițioasă pentru viitorul Uniunii Europene, o mai strânsă unitate și o Uniune mai democratică democratică. Președintele Juncker de asemenea a spus că Uniunea Europeană trebuie să facă un pas semnificativ înainte. A face Uniunea Europeană mai democratică înseamnă ca și rolurile parlamentelor naționale în configurarea viitorului Uniunii Europene să fie unul mai important. Și așa cum s-a spus, aș dori și eu să pun accentul pe două aspecte esențiale pentru viitorul Uniunii Europene. O implicare mai puternică a parlamentelor naționale și o integrare mai bună a nivelurilor uh, locale și regionale. Uh, Eh, pentru că eh, știți, încă eh, în Comitetul Regiunilor se discută despre rolul nivelului regional, care este unul cheie pentru integrarea europeană și pentru politica noastră pentru activitatea legislativă. În Austria, uh, participarea la afacerile uh, Uniunii Europene este luată în serios de către toți actorii. Există nivelul parlamentar, uh, iar Consiliul Federal este foarte activ, inclusiv în ce privește monitorizarea legislației europene în pregătirea avizelor privind viitoarea dezvoltare a Uniunii. Consiliul Federal, de asemenea, ă, a insistat asupra aspectelor de subsidiaritate. Anul trecut, Consiliul Federal a organizat o audiere amplă parlamentară privind viitorul Europei și împreună cu Comitetul Regiunilor ă, a avut loc și o conferință privind subsidiaritatea. A avut loc la Viena această conferință. Subsidiaritatea este un element cheie pentru uh, Parlamentul nostru. Noi, cum spuneam, susținem evoluțiile pe plan european și câteodată spunem că făcând uh, mai uh, puțin poate putem fi mai eficienți, dar oricum uh, am adus contribuții importante la această discuție privind viitorul european. Este important să existe o înțelegere comună privind principiile subsidiarității și prietenul meu, Werner Lobatka, s-a referit la acest subiect. Ultimii trei ani au dovedit că trebuie să privim cele două fațete ale monedei. Există domenii în care pe plan european trebuie să facem mai puțin și să ne bazăm mai mult pe parlamentele naționale. Pe de altă parte, există sfere politice unde trebuie să întreprindem mai multe pe plan european european, protecție, politică în ce privește migrația, competitivitatea, digitalizarea și așa mai departe. Deci, ă, subsidiaritate înseamnă mai puțin Europa acolo unde nu este necesar și, pe de altă parte, mai multă Europa în domeniile politice foarte importante. Iar uh, Comitetul nostru federal este implicat în uh, tot ce înseamnă respectarea proporționalității și landurile din Austria au și guverne regionale și un uh, parlament uh, federal. Consiliul federal trebuie să informeze parlamentele landurilor în legătură cu toate deciziile luate și trebuie să le ofere și ocazia să comenteze uh, deciziile luate. Consiliul Federal uh, analizează comentariile parlamentelor landurilor și și informează după aceea în legătură cu uh, rezoluția la care a ajuns. Dar parlamentele naționale presupun și un dialog mai strâns între instituțiile europene și parlamentele naționale. De asemenea, trebuie să existe un dialog cu ONG-urile și cu nivelurile locale. Există o serie întreagă de provocări pentru viitor. Cooperarea și coordonarea între toate parlamentele naționale, între parlamentele naționale și instituțiile europene trebuie să fie extinsă. În plus, trebuie să ne gândim la extinderea drepturilor parlamentelor naționale Uh, în a acționa uh, mai uh, proactiv și a iniția legislații prin implicarea și a nivelului regional și a municipalităților. Vă mulțumesc foarte mult. Președinte, mulțumesc foarte mult, Cristian. Și acum avem plăcerea să avem și pe președintele ECOSOC prezent în sală și dau cuvântul. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, pentru invitație. Stimate domnule comisar, stimați miniștri, stimați uh, membri ai parlamentelor naționale, îmi face mare plăcere să particip la această dezbatere, mai ales după ce președintele Juncker a vorbit despre starea Uniunii. Pentru că trebuie să existe respect pentru instituțiile europene și este nevoie și de un patriotism european. Mulți dintre dumneavoastră sunteți reprezentanți ai parlamentelor naționale și jucați un rol crucial, pe de altă parte și în prezent prezentarea eforturilor europene în lunile următoare, pentru că de multe ori Uniunea Europeană a fost acuzată de uh, inabilități în rezolvarea unor provocări însă inabilități care uh, până la urmă țineau și de uh, planul național. Trebuie mai mult decât oricând uh, să fim realiști și să nu uh, elaborăm scenarii politicianiste. Europa ne-a oferit 70 de ani de pace și ne oferă mai multă prosperitate și pace dacă vom conlucra constructiv și responsabil, fiecare jucând un rol important uh, în uh, poziția pe care o are. Comitetul Economic și Social a jucat un rol important um, în aceste demersuri. În septembrie 2015 am adoptat uh, un uh, raport elaborat de mine Dumneavoastră, doamnă președintă Hübner, ați, ne-ați cerut să contribuim la uh, procese legate de raportul Bresso și uh, rota privind viitorul Uniunii Europene. Și cred că putem reconfirma concluziile la care s-a ajuns Europa de mâine trebuie să găsească un echilibru corect între uh, instituții europene capabile să creeze noi uh, oportunități și o Uniune Europeană care să uh, fie și, uh, care să aibă și grijă de cetățean. Deci eh, trebuie să exprimăm mai bine eh, prevederile tratatului de la Lisabona în toate domeniile politice, zona euro să fie consolidată și în același timp trebuie să fie consolidată participarea civilă prin utilizarea mai bună a principiului subsidiarității. Eh, deci trebuie de asemenea să fie implementat în totalitate articolul 11 privind democrația participativă. Noi uh, am fost solicitați de către președintele Juncker să prezentăm prioritățile societății civile privind Cartea Albă a viitorului Europei. Și iată, în felul acesta am fost prima instituție care a lansat o amplă uh, consultare în uh, toate statele membre. Am adoptat o metodologie specială de consultare pentru că Cetățenii sunt consultați în legătură cu multe strategii. Există și Eurobarometru care ne oferă de multe ori concluzii utile. Deci noi am luat legătura cu reprezentanți ai societății civile din statele membre și am încercat să găsim un bun echilibru între diversele componente ale societății civile din statele membre și am avut uh, o mie de reprezentanți și lideri de organizații. Am adoptat o rezoluție privind Cartea Albă a Comisiei privind viitorul Europei în iulie 2017. Și după aceea, în mai 2018, noi uh, uh, am avut o consultare a cetățenilor vi privind viitorul Europei. Noi am găzduit, de fapt, un panel care a fost uh, susținut de Comisia Europeană, președintele Macron a fost gazdă um, acestei întâlniri. Am dezbătut și am selectat 12 întrebări pentru consultarea online dar până acum, din păcate, nu dispunem de rezultate, deși uh, Comisia a exercitat o presiune în acest sens. Dar oricum uh, au fost decerate cinci domenii privind întrebarea. Crearea de locuri de muncă, păstrarea uh, sistemului social, emigrație, mediul înconjurător și problemele societății. Deci, eh, există și cetățeni frustrați de eh, ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, dar eh, până la urmă noi facem și efortul să găsim soluții pentru multe din provocările lumii de astăzi. Așteptările față de Uniunea Europeană sunt foarte mari. Deci cetățenii își doresc acțiuni în multe domenii, indiferent cum va arăta viitorul Europei în următoarele luni și după alegeri, va fi nevoie ca și cetățenii să fie implicați. Asta înseamnă că mecanismul de a implica pe cetățeni, inclusiv în deciziile Consiliului, Comisiei și Parlamentului, va fi mai important. Trebuie să ne întrebăm cum trebuie să acționăm Înainte de toate, trebuie să regăsim răspunsul la următoarea întrebare. Cum uh, putem uh, uh, să conferim cetățenilor sentimentul că sunt în mijlocul proiectelor noastre? Trebuie să existe acces la informație. Există multe uh, posibilități de a păstra legătura cu cetățeanul, de a-l consulta pe cetățean, dar în același timp oamenii au sentimentul că există o distanță din ce în ce mai mare între ei și instituții. Trebuie să reflectăm asupra acestei chestiuni, trebuie să ne, ne gândim cum să uh, îi contactăm pe tineri uh, pentru uh, a fi cât mai aproape de ei. Cu câteva luni în urmă, cu ocazia celei de-a șasea uh, aniversări uh, a comisiei noastre în mai luni uh, anul trecut, am spus că este nevoie de renaștere, renesans, câteodată eu îi spun reunesans în sensul de reunire. Trebuie să lansăm un nou proces al Uniunii Europene, dar din păcate ne aflăm și în, uh, într-un moment în care uh, crize noi ne pot amenința. Eu cred că educația, cultura, creativitatea, solidaritatea, dialogul intercultural trebuie să fie baza activității noastre viitoare. Trebuie să transferăm o idee fantastică în pasiune, în emoție. Acest aceasta este provocarea pentru buna legiferare, pentru a valorifica prevederile tratatului de la Lisabona, pentru ca aceste valori să se afle în centrul acțiunii noastre. Astăzi este o mare ocazie să discutăm cu parlamentele naționale, care joacă un rol vital în unirea ideilor europene cu ideile politice din statele membre. Noi susținem uh, o mai strânsă colaborare cu parlamentele naționale în anii viitori. Bineînțeles că uh, calendarul ne spune că lunile următoare vor fi cruciale, pentru că ne așteaptă Brexitul, ne așteaptă și întâlnirea la nivel înalt de la Sibiu din 9 ă, mai și după aceea la sfârșitul lunii mai alegerile europene. Deci, ă, noi sperăm ca participarea să, votanților la alegerile din luna mai să fie una amplă. Noi toți uh, avem o sarcină să apărăm proiectul european nu uh, pentru a face față problemelor cu care ne confruntăm astăzi, dar pentru ceea ce am obținut în ultimii 70 de ani. Pentru că uh, Europa este cel mai bun loc de a trăi și uh, a munci în, uh, pe planetă. Europa este cel mai bun proiect pe care să putem să-l dăruim copiilor noștri. Trebuie să acționăm responsabil pentru a nu uh, arunca până la urmă pruncul cu uh, apa din cădiță. Deci, trebuie să găsim în Europa un model novator de integrare în condiții de pace, de progres. Și uh, știți că uh, în curând vom uh, ajunge la um, a 100 aniversare a încetării primului război uh, mondial. Deci, doamnă președintă, revin la cadrul instituțional. Noi credem că trebuie să consolidăm rolul Parlamentului European și dialogul crucial cu parlamentele naționale. Aceasta ar fi o modalitate pentru a contrabalansa unele excese uh, care există și în dinamica Consiliului și considerăm că este esențial să apărăm rolul Comisiei Europene. În al treilea rând, uh, considerăm că în ce privește Consiliul, trebuie să uh, utilizăm din ce în ce mai mult votul și adoptare printr-o majoritate calificată. Aceasta trebuie să devină până la urmă formula normală când vorbim despre migrație, despre problemele securității, despre Libia sau despre orice altceva în momentul în care s-a luat o decizie după ce toți membrii Consiliului s-au pronunțat, trebuie îndeplinite aceste decizii și nu să fie modificate în momentul în care participanții la întâlnirea Consiliului se întorc la ei în țară. După aceea trebuie consolidat uh, legătura cu autoritățile locale și reprezentanții societății civile uh, și de asemenea celor două comitete consultative ale Uniunii Europene, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și vă asigurăm că vom fi aliatul dumneavoastră pentru a uh, construi Europa în următorii ani. Mulțumesc! foarte mult. Acum o intervenție din partea Comitetului Regiunilor. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vorbesc în germană. Um, Stimată doamnă Hübner, stimați colegi din Comisia AFCO, și în numele președintelui Karl-Heinz Lambers doresc să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această reuniune. Din păcate, președintele Lambers nu poate să participe la această întâlnire, dar doresc să folosesc ocazia Înainte de a mă referi la viitorul Europei, să spun câteva cuvinte în legătură cu ceea ce a spus dumneavoastră în legătură cu uh, acel task force pe care vi-l propuneți. Noi am solicitat ca procesul de legiferare la nivelul Consiliului să devină mai transparent, pentru că acest lucru este important și pentru Parlamentul European și pentru Parlamentele Naționale din Europa. Împreună cu parlamentele naționale, noi am primit sarcina să uh, sporim conștientizarea la nivelul parlamentelor naționale și noi uh, sperăm ca împreună să putem uh, transpune în practică recomandările din acest document. Dar dați-mi voi să spun câteva cuvinte și despre viitorul Europei. Dezbaterea privind viitorul Europei astăzi mai mult decât oricând este o provocare centrală, nu doar în ce privește alegerile europene de anul viitor. Dezbaterea dezbaterea privind Europa pe plan național, eh, dar și la noi, la nivelul regiunilor, eh, este foarte vie da, eh, și deschisă. Există un sentiment de nesiguranță și de lipsă de orientare la nivelul cetățenilor și acest sentiment proliferează. Populiștii folosesc acest sentiment pentru a da vina pe instituțiile europene în orice, cu orice ocazie. Deci uh, există uh, uh, și ideea că Europa trebuie să fie regândită. Într-adevăr, avem nevoie de idei noi, dar nu trebuie să reinventăm Europa, pentru că ceea ce am construit până acum este foarte bun și de multe ori procedurile foarte îndelungate care sunt criticate, totuși se bazează pe principii democratice. Deci, până la urmă, noi nu putem să conlucrăm decât dacă ajungem la un compromis și asta necesită timp, răbdare, energie, dar creează și baza pentru încrederea reciprocă de care este nevoie astăzi mai mult decât oricând. Toate instituțiile europene, dar și uh, organizațiile naționale, guvernele, uh, diverse partide, oamenii de știință. Fac propuneri pentru um, o Europa mai democratică și mai transparentă. Și avem și multe întâlniri cu cetățenii, dialoguri cu cetățenii. Sunt un bun început, dar nu înseamnă tot. Noi am solicitat în repetate rânduri să conlucrăm mai strâns cu reprezentanții autorităților locale pentru că poate mai avem posibilitatea să ajungem uh, mai aproape de cetățean și să îl mobilizăm pe cetățeni pentru proiectul european. Noi ă, trebuie să explicăm de ce Uniunea Europeană a ajuns la anumite soluții, ce este imposibil să realizezi pe plan european în același timp, însă trebuie să ținem seama și de temerile și de criticile cetățenilor și să le transformăm până la urmă în soluții ă, constructive. Europa cetățenilor este Europa viitorului, este o prioritate și pentru noi și în perioada 2015-2020 în acest sens dorim să acționăm. Pentru că vrem ca Uniunea Europeană să uh, fie mai strâns legată de cetățean și uh, responsabilii pe plan local să țină seama de asta. De aceea sunt absolut de acord cu uh, ce se spune în raportul Adorno, că este nevoie și de o opinie publică europeană mai puternică, care să fie un sol roditor pentru democrația europeană. O democrație europeană necesită însă și o identitate europeană, mai multă educație europeană și o un cadru social deliberativ și participativ și mai puțin cu amprentă națională. Deci, ă, sigur că lucrurile la un moment dat sunt legate între ele, dar trebuie să ă, acționeze hotărât în acest sens decidenții politici. Nivelul local și nivelul regional Uh, dispune de structuri democratice în care cetățenii sunt implicați. Trebuie să arătăm că toate deciziile europene uh, sunt întotdeauna îmbrățișate și pe plan local și pe de altă parte că toate deciziile locale au și o dimensiune europeană. Uniunea Europeană trebuie să ia decizii care să se facă simțite în viața concretă a oamenilor și să stimuleze proiectele și măsurile pentru combaterea șomajului, să determine o acțiune europeană în care oamenii să nu se simtă părăsiți într-o lume care este din ce în ce mai globalizată. Ieri Uh, președintele Lamberts în prezența președintelui uh, Parlamentului Tajani a vorbit despre starea Uniunii din perspectiva orașelor și uh, ambii președinți au vorbit despre nevoia de conlucrare între instituțiile legitimate democratic în Uniunea Europeană. Noi trebuie să salvăm de distrugere proiectul unic european iar noi uh, insistăm asupra uh, unei voci mai puternice a instituțiilor locale și regionale. Și uh, președintele Consiliului Tusk a fost de acord cu această viziune, pentru că uh, multe din decizii nu pot fi transpuse în practică decât prin uh, conlucrarea cu autoritățile locale și asta merge de la uh, integrarea uh, migranților la multe alte proiecte europene. Peste 170 de membri ai organizației noastre au avut întâlniri și dialoguri cu cetățenii și în total peste 40.000 de cetățeni au participat. De asemenea, peste 20.000 de cetățeni au răspuns la un sondaj online și ne au uh, transmis ideile lor despre Europa. Așa cum a spus și președintele Lambărțier, trebuie să facem propuneri concrete cum am putea să continuăm acest tip de dialog, nu doar înainte de alegerile europene și nu doar în concurență cu democrația reprezentativă, ci în completarea demersurilor europene pentru a uh, atrage încrederea cetățenilor, Trebuie ca cei care participă la aceste tipuri de dialog să aibă și un feedback ce s-a întâmplat cu propunerile lor. Iar noi vom încerca să conlucrăm cu toți actorii din societatea civilă, cu toți partenerii sociali, inclusiv din Consiliul Economic și Social, pentru că uh, noi suntem poate o instituție mai mică, dar poate putem dezvolta uh, formate care să poată fi preluate și de alte instituții, care pot să fie utile pentru dumneavoastră, dragi colegi. Eu mizez pe un schimb de uh, opinii constructiv în lunile următoare, dar și după mai 2019. Ne dorim dialog, încredere, apropiere de cetățean și oamenii adesea um, au încredere în uh, cei pe care i-au ales pe plan local. Europa trebuie să demonstreze la rândul ei care încredere în acești aleși ai cetățenilor. Trebuie să se acționeze și concret la fața locului. Trebuie să existe programe de schimburi, de experiență. Acestea pot fi argumente pentru o Europa unită. Unita, Europa trebuie să fie democratică trebuie să promoveze valorile noastre comune, iar cei care sunt aleși la diverse niveluri trebuie să fie un exemplu pentru cetățeni. Doar așa putem să sporim încrederea cetățeanului în formele democratice. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna Dudan. Înainte de a trece la alți parlamentari, Domnul Joachim Almuni a fost vicepreședinte al comisiei, l-am uh, invitat ca expert, deci înțeleg că nu va vorbi din punct de vedere politic, ci din punct de vedere al expertului privind viitorul Europei. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat la această reuniune extrem de importantă pentru toți europenii, nu numai pentru cei care suntem aici mă gândesc ca la ideile care reiez din aceste intervenții. Vreau să vă spun cum văd eu dezbaterea privind viitorul Europei. Pentru a prezice, ideea de a prezice viitorul este absolut imposibilă. Și în acest moment e cu atât mai dificil dar suntem obligați să facem acest lucru, ținând cont de provocările cu care ne confruntăm. Trebuie să clarificăm însă ce vrem să facem, ce vrem noi pentru viitorul eh, nostru și viitorul generațiilor viitoare de europeni. Sunt o serie întreagă de lucruri importante aflate în fața noastră și trebuie să le facem față acestor provocări. Proiectul european are probleme. Nu mi-aduc aminte în trecutul recent discuții, să fi fost discuții atât de dure privind esența proiectului european ca cele care se desfășoară acum în multe state europene și multe vor fi dezbătute în timpul campaniei electorale pentru alegerile din mai anul viitor pentru Parlamentul European. La nivel național, în multe state membre, avem și noi probleme în democrațiile noastre, nu numai pentru că suntem membri ai Uniunii Europene, ci ca democrații naționale ne confruntăm cu probleme care credeam noi acum câțiva ani că nu mai există, că fuseseră deja uh, rezolvate, ca în democrațiile tinere, cum e propria mea țară. Firește, sunt turbulențe uh, și la nivel internațional, în ordinea internațională. În prezent e foarte multă incertitudine Uh, sunt temeri foarte mari și în multe din țările europene se vede din ce în ce mai multă polarizare a societății și a dezbaterii politice. Iar acești doi poli ai dezbaterii de obicei dezbină cetățenii între cei care se tem de viitor și, pe de altă parte, cei care se tem de riscul de a ne întoarce în trecut. Europa, ca proiect, este de partea celor care se tem să se întoarcă în trecut și vor să creeze un viitor mai bun, mai sigur. Cetățenii vor protecție, dar cel mai bun mod de a-i proteja pe cetățeni ca responsabili europeni, ca politicieni europeni, ca lideri sociali, este să căutăm o protecție bună prin construirea unui viitor mai bun, nu prin a ne întoarce în trecut. Ce trebuie să discutăm noi când ne gândim la așa ceva? Există un spațiu public la nivel european, ci spunea cineva în prezentarea inițială la această reuniune, că nu există un demos european. E adevărat, sunt de acord, nu am ajuns acolo, dar este evident că în timpul crizei financiare și în celelalte crize care au urmat până acum, am participat la din ce în ce mai multe dezbateri europene care au factori comuni, mulți factori comuni în toate statele membre în Uniunea Europeană. Cine participă la aceste dezbateri? Parlamentele, nu Parlamentul European, adică nu numai Parlamentul European, evident, ci și parlamentele naționale. De aceea este foarte util genul de întâlniri de astăzi. Partidele politice, mai mult la nivel național decât la nivel european. Din punct de vedere instituțional, parlamentele au uh, Parlamentul European ca far călăuzitor la nivel politic, partidele politice nu sunt atât de puternice încât să fie la același nivel ca dezbaterea instituțională care are loc uh, la Parlament de foarte mulți ani. Și din ce în ce mai mult rețelele, societatea civilă, ceea ce face ca lucrurile să fie uh, mai greu decât oricând. Uh, e mai greu acum să apară lideri ca acum 20-25 de ani. Deci trebuie să construim însă un viitor mai bun pentru Europa. Avem nevoie de lideri puternici, de spirit de conducere puternice, dar lideri care să aibă viziuni deschise, care să creeze dialog și să nu-și impună punctele de vedere. E un punct bun de reflexie după părerea mea, care sunt cele două capitole importante ale a gândirii noastre despre viitor. Pe de o parte, aspectul instituțional al acestui viitor și pot să vă dau foarte pe scurt care sunt ideile mele privind această dezbatere despre reforma instituțională necesară la nivelul Uniunii Europeană. Am citit documentul adoptat de Parlament și am acordat multă atenție raportului care este va fi prezentat ceva mai târziu de prietenul meu, uh, Ramon Jauregui. Nu cred că modificările instituționale uh, care trebuie, trebuie considerate urgente în acest moment nu cred că necesită o schimbare a tratatului. Sigur că într-o zi o să modificăm și tratatul, dar în mintea mea mă gândesc la eșecul tratatului constituțional din 2005 după o convenție în acest sens și mă mai gândesc și la faptul că a ieșuat și tratatul de la Nisa, care pregătea Uniunea pentru lărgirea din, extinderea din 2004 și de după aceea. Deci prefer să mă concentrez pe uh, marja de latitudine pe care avem în tratatele uh, actual, actualelor tratate. Ce putem face uh, din acest punct de vedere? sunt în favoarea folosirii clauzei pasarelă, care nu a fost folosită de la tratatul de la Lisabona, de când a fost menționată în tratatul de la Lisabona, într-un text cu valoare de text juridic primar, sunt în favoarea cooperării extinse Cred că avem nevoie de mai multe exemple de cooperare extinsă, pentru că este cel mai bun mod de a face pași înainte, de a nu amâna aceste progrese până când se obține unanimitate la nivelul Consiliului European. Cred că sunt de acord și spuneați acest lucru, că de fapt Consiliul European, care uh, a devenit instituție odată cu tratatul de la Lisabona, are prea multă putere, prea multă influență arhitectura instituțională a Uniunii Europeană n-a găsit un echilibru bun, deoarece se consideră că, păi, eu știu, de fapt Consiliul European este o instituție a arhitecturii instituționale. Recunosc că e nevoie să ajungem la un acord strategic cheie, la orientare strategică cheie la nivelul șefilor de stat și de guvern, dar nu pot fi ei cei care legiferează, care aplică legislația, care hotărăsc când să de adopte decizii, cine trebuie să adopte decizii și ce fel de decizie trebuie adoptată. E prea mult. Și cum ei nu pot adopta uh, decizii prin majoritatea cal- uh, calificată, au nevoie de unanimitate. Iar în consecință se amână decizii foarte importante Așa că pentru funcționarea normală a cadrului instituțional avem nevoie de votul cu majoritate calificată în ceea ce privește, eu știu, chestiunile care țin de piața muncii sau de fiscalitate. Trebuie să folosim metoda comunitară mai mult decât metoda interguvernamentală și trebuie să întărim dialogul dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale lucru care a fost spus deja și de antevorbitori și suntem de acord cu aceste idei. Ca să facem ce cu aceste modificări instituționale? Mă refer la principalele. Și vă pot da cinci puncte de politică, cinci elemente unde e nevoie de decizie pentru a construi un viitor mai bun pentru Europa de acum înainte, pentru a nu amâna construirea acestui viitor. În primul rând, să finalizăm Uniunea Economică și Monetară. Nu intru în detalii, se știe care sunt foile de parcurs, au fost discutate și aici la Parlamentele Naționale. Avem nevoie de ajustări la guvernanța acestei Uniuni Economice și Monetare. E nevoie de un ministru de finanțe al zonei euro, după părerea mea. Trebuie să ne gândim care sunt relațiile bune dintre uh, cei care intră și cei care ies, ori în momentul în care britanicii nu vor mai fi cu noi, cei care au dreptul de opt-out vor fi minoritari, însă trebuie să fie conștient de acest lucru, că membrii zonei uh, euro nu ignoră drepturile lor, nu ignoră gândurile lor. Asta nu înseamnă că zona euro sau moneda euro nu va mai fi moneda Uniunii Europene. Asta înseamnă că nu forțăm pe cei care nu sunt gata sau cei care nu doresc să adopte moneda euro să facă acest lucru săptămâna viitoare. Parlamentul Uniunii Economice și Monetare. Cred că nu e un parlament diferit de Parlamentul European. Sunt de acord cu cei care cred acest lucru. Parlamentul European trebuie să găsească o modalitate să trateze chestiunile care țin de zona euro fără a uh, împărți această instituție în două și trebuie să acordăm multă atenție și Parlamentul are dreptul absolut să ceară aceste competențe privind dezbaterea referitoare la semestrul european. Nu vorbim doar de Uniunea Bancară, nu vorbim doar de capacitatea fiscală a zonei euro, ci vorbim despre creștere, vorbim despre convergență, vorbim despre competitivitate, vorbim despre inovație, despre locuri de muncă, despre buna funcționare a pieței unice. Toate lucrurile astea cer o dezbatere foarte importantă, nu numai la nivelul Consiliului sau între Comisie și Consiliu și la nivel național, între guvernele naționale și responsabilii europeni sau comisarii care se ocupă de acest domeniu, ci Parlamentul European trebuie să fie implicat împreună cu parlamentele naționale și să urmărească punerea în aplicare a recomandărilor privind semestrul european și să ceară răsp- răspunderea guvernelor sau parlamentelor naționale care nu pun în aplicare acele recomandări care sunt un bun comun al tuturor europenilor, nu numai pentru cei care beneficiază direct de ele. Sigur că trebuie să discutăm despre politica europeană de imigrare. Nu există așa ceva. Și împreună cu terorismul sunt chestiunile cele mai importante care îi privesc pe cetățeni, trezesc îngrijorări în, în uh, mijlo, mijlocul lor. S-au făcut aici niște progrese, am încercat să ne adunăm ca să combatem terorismul, dar nu s-a făcut niciun fel de progres în ceea ce privește definirea unei politici europene a migrației. Cetățenii așteaptă ca Uniunea Europeană să-și preia rolul conducător și să nu ignore principiul subsidiarității, dar să-și asume rolul conducător în privința problemelor celor mai importante care, cu care se confruntă societatea, pentru că e vorba de riscuri pentru securitate și democrație. Sunt sarcini foarte importante, e nevoie de tărie politică, de voință politică, de conducere politică, de spirit de conducere. Dar aici, la Parlamentul European și la Parlamentele Naționale, pentru că aici discutăm provocările uh, europene, și strategiile europene. E nevoie de majorități largi, lideri care să nu-și impună unilateral ideile, o democrație mai mare la toate nivelele. Democrația acum este o provocare cu mai multe nivele pentru noi toți. E un deficit democratic colo, o proastă funcționare a democrației dincolo și așa mai departe. Deci democrația e o problemă la toate nivelurile reprezentării cetățenilor și al acțiunii politice. Asta înseamnă că trebuie să reconstruim încrederea cetățenilor în instituțiile europene și naționale, pentru că a suferit extrem de mult în ultimii ani. A început să se îmbunătățească puțin în anumite țări, pentru că a luat sfârșit recesiunea economică și sunt noi perspective pozitive privind creșterea și economia, dar încrederea în Europa este obligatorie. Fără încrederea cetățenilor noștri nu putem avea un viitor european. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Joachim Almunia. Am primit doar 10 cereri de luare de cuvânt. Vreau să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul pentru că trebuie după aceea să distribuim timpul pe care îl avem la dispoziție. Mai aveți 5 minute ca să hotărâți dacă vreți să luați cuvântul sau nu. Înainte de a trece, vreau să încep cu Lituania și să dau cuvântul domnul Mindaugas Puidocas din Seimul uh, de la Vilnius. Aveți cuvântul, domnule. Cu microfonul rugăm pe vorbitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, stimați colegi! Lituania dorește ca proiectul european să fie un proiect de succes de lungă durată. 64% din cetățenii noștri susțin Uniunea Europeană. Dar în momentul în care am fost expert al Comisiei în 2014, am făcut o listă foarte clară de probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană, iar Brexitul era una din multele probleme care uh, trezeau uh, îngrijorări. Ar trebui să ne gândim la protecția granițelor externe, iar chestiunea aceasta ne divizează. Vrem ca proiectul european uh, să fie un proiect de lungă durată, un proiect continuu, un proiect încununat de succes. Și dacă vrem acest lucru, ar trebui să nu uităm adevărul menționat de istoricul britanic, domnul Tomhan, care spunea că forțele politice diferite uh, sunt, uh, apar în politică în momentul în care ceva merge prost. Amenințările principale cu care ne confruntăm acum sunt dezintegrarea. Se referă la dezintegrare. Uniunea Europeană trebuie înțeleasă ca o uniune de state membre egale, unite prin valorile comune. Când vorbim despre chestiunile separate, vedem, de exemplu, că țara noastră este interesată să evite să aibă liste transnaționale pentru alegeri, pentru că asta n-ar asigura uh, responsabilitatea și reprezentarea necesară și n-am putea să ne facem simțită influența în alegerile europene. Cât privește politica externă și chestiunile de natură fiscală, subsidiaritatea este foarte importantă și când vorbim de utilizarea mai largă a votului cu majoritate calificată, considerăm că în discursul despre starea Uniunii, președintele Comisiei, domnul Jean-Claude Juncker, a propus ca um, majoritatea calificată să se folosească și în domeniul fiscalității și în alte domenii, cu anumite excepții aceste aspecte ar trebui să fie discutate, pentru că duc la federalism și lipsesc statele membre mai mici de posibilitatea de a-și face vocea auzită. Am spus că 64% din cetățenii noștri sunt pro-europeni și susțin Uniunea Europeană. Totuși, multe sondaje arată că oamenii nu cred că vocea lor se face auzită în Uniunea Europeană. Ar trebui să facem o analiză a propunerilor din statele centrale și este europene. Statele astea spun de multe ori că țările occidentale încearcă să-și impună programul lor. Statele din centrul și uh, estul Europei, cetățenilor, nu vor să fie considerați cetățeni de mâna a doua. Și cred că orice stat membru ar trebui să-și facă vocea auzită. Iar în ce privește uh, Uh, hotărârile la nivel european, aceste hotărâri trebuie să fie mai eficiente ca să asigure o responsabilizare mai mare la nivel european și să se concentreze pe problemele societății. Stimați colegi, doresc, chiar doresc ca Austria, Italia, Ungaria și Slovacia și vocile acestor țări, ca și vocile altor state să se facă auzite. Trebuie să găsim soluții durabile privind viitorul Uniunii Europene. Și numai în felul acesta organizația noastră va fi mai puternică. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult de la Parlamentul European, Jo Leinen. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, stimate colegi, stimați colegi. Această dezbatere îmi face o plăcere deosebită pentru că nu putem decât împreună să organizăm viitorul Uniunii Europene. Nu o poate face Parlamentul European singur, tot așa cum nu o poate face un Parlament Național singur. Deci uh, și cei care au avut expuneri astăzi au insistat asupra acestei idei. Am dorit să intervin pentru că la orele 16 va trebui să votez uh, uh, propriul meu raport despre conferința de la Katowice pentru schimbările climatice. Așa cum s-a spus și aici, am uh, pierdut din vedere de ce ne dorim de fapt Uniunea Europeană și de ce trebuie să supraviețuiască Uniunea Europeană. În perioada războiului rece, cel puțin în Europa Occidentală, era clar Uniunea Europeană apără libertatea și pacea. Dar s-a mai pierdut din vedere această idee. Eu în Parlamentul European sunt președintele delegației pentru China și eu știu cum se întâmplă în, ce se întâmplă acum în China. China nu este o economie liberă, este o economie de stat dar produsele eh, de acolo sunt subvenționate și ca atare practică o concurență neloială. Nici un stat singur din Uniunea Europeană nu ar putea să facă față acestei competiții. Să ne gândim și la inteligența artificială. Știm că sunt investite miliarde în China și în Statele Unite pentru inteligența artificială. Dar și aici, pentru a avea o tehnologie modernă, avem nevoie de un proiect european, de un proiect comun. În acest sector al internetului am rămas în urmă. Noi trebuie să conlucrăm pentru a promova proiectele noastre de cercetare în acest domeniu. Iar ceea ce vreau să spun în legătură cu democrația, tratatul de la Lisabona spune exact ce ne dorim în tratatul de la Lisabona se vorbește despre uh, democrația parlamentară și despre democrația participativă. În legătură cu democrația parlamentară, ne apropiem acum de următoarele alegeri europene. De 40 de ani avem alegeri transnaționale, sunt singurele eh, pe planetă și știm eh, cât de dificil este. Nu vom ajunge niciodată la o democrație parlamentară de plină dacă nu vom avea act actori potriviți și actorii sunt partidele politice puternice europene. Ele există în continuare pe hârtie, dar în realitate lucrurile încep să se schimbe. Eu cred că procedura alegerilor unor candidați principali, așa numiților Spitzenkandidaten, este binevenită pentru că sunt personalități care se prezintă uh, transfrontalier și uh, uh, mass media reacționează la acest tip de democrație concurențială. Este nevoie și pe viitor să continuăm așa. Nu vom putea acționa în Europa fericit decât dacă ne implicăm și mai mult parlamentele naționale. Ați menționat cartonașul verde, ar fi un pas de la cartonașul galben la cartonașul verde. Și eu am fost membru în Comitetul Regiunilor pentru regiunea din care provin eu. Eu știu cât de important este rolul regiunilor trebuie să folosim dialogul cu cetățenii ca instrument permanent. Trebuie să ne gândim la asta nu doar într-o perioadă de campanie electorală, trebuie să ne gândim tot timpul la asta. Deci, Eh, eh, stimate domnule președinte Javier, mi-a plăcut foarte mult eh, intervenția ta. Europa este unul din cele mai bune locuri din lume în care să trăiești și nu trebuie să permitem ca această idee până la urmă să fie călcată în picioare de către cei care nu au intenții curate. Mulțumesc foarte mult! Ramona, I apologize. We have one more colleague who has to... Eh, îmi pare rău, eh, Ramon, mai avem un coleg care trebuie să meargă la vot. Margaret, vrei să intri acum? Da, mulțumesc eh, foarte mult, domnule președinte. În luna mai a venit un raport de la Ombudsmanul European în care se critica dur ce se face la Consiliu și în guvernele țărilor membre, spunând că nu există transparență, că nu se acționează Um, la nivel european. Cetățenii nu pot urmări ce fac propriile lor guverne, ca să nu mai menționăm situația uh, presei naționale. Comisia AFCO împreună cu Comisia PETI, uh, la care sunt membră, avem un raport excelent. Iolainen este unul dintre raportori. Uh, este un raport care răspunde criticilor ombudsmanului și vreau să vă spun, spuneți guvernelor dumneavoastră că trebuie să schimbe modul în care acționează, să nu se mai comporte ca niște instituții interna, interguvernamentale, fără transparență, fără participare democratică și fără participare parlamentară. Trebuie să, fim at- să fie la fel de transparenți ca și noi în Parlamentul European, ca toată lumea să poată urmări lucrările guvernului și pentru a vedea cum lucrează acesta cu alte guverne într-un mod care să-i uh, facă responsabil pentru propriile lor decizii. În raportul excelent al lui Iolainen se spune acum că situația actuală le permite tuturor să dea vina pe Bruxelles pentru tot ce nu le place cum merge. Trebuie ca munca din Europa să fie considerată, să fie luată în serios. Numai așa parlamentele naționale vor putea să fie cu adevărat implicate în ce se întâmplă aici. Doamna O'Reilly, ombudsmanul, uh, face trimitere la tratatul de la Lisabona și spune că că ar putea fi ușor uh, schimbate modalitățile de acțiune de acum pentru ca cetățenii să fie implicați mai des și ca toți parlamentarii să poată fi implicați în proces, în procesele în desfășurare, în mod mai eficient decât prin aceste cartonașe albastre sau de galbene sau de altă culoare sau verzi. Puteți vedea proiectul de raport de la PETI și AFCO din 31 iulie 2096 este indicativul acestui raport. Vă recomand tuturor să citiți aceste două documente, raportul ombudsmanului și acest uh, raport, și aveți cele mai bune instrumente pe care le puteți folosi pentru a vă convinge, pentru a vă forța guvernul să fie uh, fiabil și transparent pentru a se comunica bine cu cetățenii și pentru ca aceștia să înțeleagă cum își pot uh, asuma um, politicienii răspunderea respectiv. Mulțumesc, uh, Margaret. Uh, cred că ai uh, cauzat multe vei cauza multe reacții, dar acum îi voi da cuvântul domnului Ramon Haureghi pentru a-și prezenta raportul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mi-ar plăcea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru că ați organizat această dezbatere. Este, într-adevăr, o oportunitate și uh, este interesant să putem comenta aici cât se poate de sincer care ne sunt punctele de, de vedere în legătură cu Europa și cu viitorul, pentru că avem poziții diferite și este bine să știm uh, cum gândește celălalt. Mulțumesc președinției austriace, austriece și Parlamentului, Consiliului Federal Austriac, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social și, desigur, uh, lui Hakun Almunia, prietenul și colegul meu, care a um, făcut uh, o intervenție de maxim interes. Vreau să le mulțumesc tuturor celor prezenți la această dezbatere. De ce vorbim despre viitorul Europei, doamnelor și domnilor? De ce o facem? Ei bine, pentru că este sub semnul întrebării acest viitor. Aceasta este prima afirmație care pe care, din păcate, trebuie să o facem. Venim după o criză pe care Juncker um, însuși a calificat-o de criză existențială și nu întâmplător a numit-o așa. A fost existențială, am fost pe marginea prăpastiei cu criza financiară, cu moneda euro, cu criza Brexitului, cu criza migratorie, uh, cu uh, criza terorismului uh, interior, cu conflictele între vecini. Europa a trecut o, printr-o perioadă extrem de dificilă și toată lumea s-a gândit cum uh, să ne construim viitorul după aceste crize pe care le-am traversat. Adesea uh, s-a adăugat la aceste elemente opinia generală că Europa pe care o cunoaștem funcționează greu, anevoios, nu este adecvată ca instrument uh, uh, supranațional, nu este la înălțimea și la rapiditatea uh, evenimentelor și a realității. Există obstacole internaționale care nu permite Europei să răspundă suficient de agil, să spunem, în domeniul politicii externe, în domeniul economiei, în cele două zone economice, cea a monedei euro și cea care nu este moneda euro. E vorba despre o dezbatere extrem de necesară. În același timp s-a născut între națiuni o tensiune internă, între națiuni și Europa, o tensiune care nu a mai existat până acum. Există o breșă nord-sud politică macroeconomică și uh, est-vest în politica migratorie și aceste breșe bat la ușa dezbaterii legate de viitorul Europei. Același lucru se spune și în ceea ce privește uh, modul de funcționare în viitor, după ce va pleca Regatul Unit din Uniunea Europeană. Va exista un spațiu privilegiat cu Regatul Unit care ne va determina și ne va obliga să redefinim spațiul de negociere cu terții. De aceea, Parlamentul uh, s-a simțit uh, provocat să, să genereze această dezbatere. Sunt adesea Uh, riscuri și provocări pe care le putem aborda doar împreună. Iar această idee au repetat-o toți miniștrii și toți primii miniștri care au venit în Parlamentul European pentru a ne uh, explica cum văd viitorul Europei. Suntem prea mici pentru a fi uh, dezbinați. Aceasta este ideea pe care tocmai, tocmai domnul Juncker a exprimat-o pentru că uh, toate elementele pe care le avem la orizont, politica comercială despre care vorbea Joe Lyon în legătură cu acordurile cu China sau cu alte spații economice, politice, comerciale din lume, însăși colaborarea în domeniul fiscal, combaterea fradei, evaziunea, uh, combaterea paradisurilor fiscale, toate impun o Europa puternică. La fel, dacă vrem să avem propria noastră monedă și să ne guvernăm propriile economii, dacă vrem să ne apărăm valorile democratice și în noua democrație, aceea a rețelelor pe internet, cum apărăm pe internet ce țin uh, europenii um, ca și corpus al de doctrină, de valori um, în ceea ce privește protecția persoanelor și așa mai departe. Dacă nu avem o Europa puternică, ea nu va putea face față uh, lumii internetului, care nu trebuie să rămână în dezordine. Trebuie ca Europa să facă o politică socială pe care nu o derulează și sunt milioane de europeni care așteaptă ca Europa să răspundă prin politicile sale sociale la realități să abordăm tema migrației ca fiind una urgentă pe care trebuie să încercăm să o rezolvăm pentru uh, următoarele decenii, pentru că este un subiect care va rămâne cu noi întregul secol 21 și așa mai departe. Cum uh, regândim Europa? Nu vrem să o reinventăm de la zero cum uh, spunea reprezentantul Comitetului Regiunilor, nu o să inventăm o nouă uniune supranațională. Trebuie să facem această uniune mai agilă, să o perfecționăm pentru a putea fi capabili să facem față provocărilor altfel. Și vreau să închei cu o trimitere care nu vrea să vă provoace, dar vrea să genereze dezbatere între noi, pentru că este uh, o frază pe care o spun mulți. A spus, cred, și primul ministru olandez aici să facem mai mult cu mai puțin. Și vă întreb, sincer, e posibil așa ceva? Se poate face asta? Se poate face mai mult cu mai puține resurse financiare, ca să vă dau un exemplu? Și este o idee care se regăsește și când pregătim uh, cadrul financiar multianual. Pleacă Regatul Unit, avem mai puține resurse pentru că statele membre um, aduc uh, mai puțin. Uh, vrem să facem mai mult. Vrem să avem o apărare puternică împotriva uh, atacurilor cibernetice, vrem să avem o politică pentru inteligența artificială, agenda digitală, Uniunea Energetică, uh, putem face față atâtor provocări cu mai puțin? Eu personal cred că nu. Se poate face mai mult Uh, reducând capacitatea legislativă a Parlamentului European? Eu cred că nu. Se poate face mai mult stabilind ca axă centrală a Europei națiunea și nu Uniunea Europeană? Eu nu cred că există incompatibilitate aici. Eu sunt printre cei care cred că există identități împărtășite, care nu se neagă. Eu mă simt basc, spaniol, european, și ce mai rămâne? Și aparțin de orașul meu uh, natal. Această revendicare, cum că doar dacă uh, reîntoarcem la națiune singurul spațiu de democra- democrație, atunci uh, acest lucru este periculos pentru Parlamentul European. Suntem 500 de milioane de persoane, domnilor și domnilor. Eu nu cred cum se spune că Europa este o comunitate imaginară. Nu este deloc imaginară, este o comunitate de națiuni și de cetățeni și de cetățenie. Și eu cred că acest lucru e foarte important. E important să vorbim despre viitorul Europei. Și acum vorbim despre spiritul acestui raport, care trebuie să eh, reia uh, ideea că sigur trebuie să facem legătura cu parlamentele naționale, fără nicio îndoială. Este foarte important. E foarte important să avem dezbatere europeană în parlamentele naționale, să funcționeze mai bine principiile subsidiarității, proporționalității. Dar, de asemenea, ce vorbim aici este că uh, faptul că Parlamentul European nu este prezent în multe chestiuni pe care le reglementează Comisia, Consiliul, cu care nu putem Uh, dialogat legislativ, pentru că sunt chestiuni pe care noi le spunem, dar sunt considerate doar cu rol consultativ, că reprezintă un deficit uh, democratic. Consiliul uh, European, cum să zicem, la Almunia, colonizează, um, ia cu japca inițiativa în uh, multe domenii. Din ce în ce mai des nu se mai respectă dreptul european în țările membre. Și nu mă refer doar la imigranți. Mă refer la faptul că multe dintre legile europene încep să nu mai fie respectate în statele membre și acest lucru este periculos. Chiar astăzi dimineață, reprezentanții uh, unei industrii îmi spuneau că schimbul de medici, de doctori uh, sau de uh, personal calificat cu carte albastră care să poată lucra în orice stat membru nu se poate materializa pentru că statele membre pun tot felul de obstacole în care libertății de circulație pe care am reușit să o realizăm. Și atenție, pentru că nerespectarea dreptului european în toate țările europene slăbește um, Uniunea Europeană. Mi se pare foarte important ca dumneavoastră să ne împărtășiți punctele dumneavoastră de vedere, dar sentimentul majoritar al acestui Parlament, care cred că reprezintă curentul europeist, fără extremisme, un curent care respectă principiile de colaborare cu parlamentele naționale și așa mai departe, cred că aceasta cere o Europa mai puternică. Uh, o Europa mai puternică nu pentru a face mai puțin, ci o Europa care să poată face mai mult cu respectul propriilor noastre norme, pentru că asta ne cere viitorul pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, Ramon! Pe baza cererilor de înscriere la cuvânt pe care le-am primit, vă pot acorda până la 5 minute, uh, dar uh, va trebui să limitez uh, timpul. De la Camera Lorzilor din Regatul Unit, Roger Liddle are cuvântul. Um, thank you for calling me. <laughs> um, uh, I... Mulțumesc pentru invitație. Eu mă simt oarecum rușinat pentru că sunt aici. Uh, Uh, având în vedere că după colț este Brexitul, regret profund decizia pe care a luat-o țara noastră prin acel referendum. Ce vreau să vă spun tuturor astăzi este că nu ne aflăm la sfârșitul acestei povești. Din 2016, toată lumea a început să recunoască că e mult mai greu să părăsești Uniunea Europeană decât au crezut vreodată. Și în al doilea rând, oamenii recunosc acum că nu poți uh, să fii uh, și cu uh, saci în căruță, dar uh, să nu pierzi nimic, uh, să nu faci niciun compromis. Și vor exista consecințe economice după Brexit. Ce se va întâmpla în următoarele săptămâni nu știu, sunt foarte multe puncte de vedere în legătură cu ce se va întâmpla. Ar fi tragic de dreptul dacă oamenii ar considera că singura alegere ar fi între uh, alegerea pe care, uh, um, uh, acordul la care ajunge doamna May la Bruxelles sau niciun fel de acord. Cred că există mai multe opțiuni, cred că există o posibilitate reală de criză politică în Marea Britanie um, care ar putea oferi ocazia de a pune uh, capăt acestui Brexit. Nu este uh, decât punctul meu uh, de vedere personal, nu reprezint altă instanță, dar cred că în Regatul Unit ne confruntăm cu cea mai încordată perioadă parlamentară este o atmosferă de criză profundă la orizont și cred sincer că se poate întâmpla orice. Dacă Brexitul va merge înainte, ce cred eu în legătură cu subiectele discutate în această după-amiază? În primul rând, cred că orice britanic ar trebui să înțeleagă că succesul european este important pentru succesul Regatului Unit în afara Uniunii Europene, pentru că avem atât de multe lucruri în comun, ne confruntăm cu atât de multe din aceleași uh, provocări și valoarele, valorile și interesele noastre sunt uh, în mare parte aceleași. Tocmai aceasta este tragedia Brexitului. Noi vrem ca Europa să fie o poveste de succes. Cred că mm, în Camera Lorzilor și în uh, Partidul Laburist, mulți sunt de acord cu mine. Dacă se va petrece Brexitul, vrem să fim cât se poate de aproape de Uniunea Europeană. În toate aspectele um, um, și de politică. Și asta înseamnă să păstrăm cele mai profunde relații posibile cu Europa să dialogăm în foruri precum cel de azi, iar uh, comisia noastră dorește foarte mult să rămână parte din dezbaterea europeană, indiferent ce se va întâmpla în luna martie. Unul dintre paradoxurile referendumului pentru Brexit este că acum, pentru prima dată, în Marea Britanie, existe o circumscripție pro-europeană, reprezentată de cei care simt pasiune față de Europa. În general, e vorba de tineri care vor să fie europeni. Percep că acest lucru ca făcând parte din identitatea lor. Generațiile mai în vârstă care au votat la referendum sunt percepute ca uh, reducându-le posibilitățile și limitându-le posibilitățile tinerilor pe viitor. Mm, în legătură cu uh, ce pot face Europa și Regatul Unit împreună pentru a face față provocărilor zilei de azi, nu doar provocările de uh, um, securitate sau nesiguranța care planează în relațiile cu Rusia, cu Statele Unite și așa mai departe, cu, um, cu Putin, schimbările climatice, chestiuni care ne afectează profund, demografia, migrația, cum reformăm capitalismul astfel încât acesta să devină durabil, sustenabil și să fie corect față de toți uh, cei din societățile noastre? Acestea sunt întrebări pe care ni le punem cu toții ca europeni și cred că ne vom confrunta cu ele și după luna martie și eu încă mai uh, cred că este o șansă să rămânem membri ai Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult că ați respectat uh, cele 5 minute. Sper că nu este ultima dată când vă vedem Trebuie să vă respectăm uh, deciziile ca țară, ca stat, ca națiune, dar desigur regretăm uh, foarte mult uh, acea decizie. Avizul conform va fi dat tocmai de această comisie. Deci succesul unei, unui acord în baza căruia veți pleca va fi avalizat de noi. Doresc acum să o invit pe doamna Male, de la Comisia ECON Uh, o doamnă care a lucrat îndeaproape cu domnul uh, Ramon Haureghi la acest uh, raport are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doresc să le spun bun venit tuturor colegilor din parlamentele naționale. Cred că este foarte important să discutăm împreună pentru a ne angaja și implica mai mult cu toții, pentru că și dumneavoastră sunteți cei care trebuie să garantați implementarea politicilor noastre în practică. În Comisia Econ am decis să ne axăm mai mult pe politicile economice și din acest motiv folosim acest aviz ca o ocazie pentru a sublinia uh, cât de important este să susținem completarea unor procese care au fost inițiate cu ani în urmă, ca de pildă completarea Uniunii uh, Bancare, garantarea transparenței și tratamentului egal al tuturor statelor care participă la Uniunea Bancară. După aceea, de a completa și Uniunea uh, Băncii uh, Pieței de Capital, pentru că uh, trebuie să contribuim până la urmă și la partajarea riscurilor, la creșterea convergenței economice și pentru a putea face față la șocuri viitoare. După aceea, procesul adâncirii și completării Uniunii Monetare Europene pentru a garanta stabilitatea monedei unice, și a consolida convergența uh, politicilor uh, de uh, piață monetară. Trebuie de asemenea să facem pași următori în stabilirea viitoarelor mecanisme europene și a unui fond comun, așa cum a decis Consiliul. Când vorbim de Uniunea Bancară, știm că statele membre încă discută și nu au căzut de acord asupra stabilirii uh, unei scheme de garantare a depozitelor europene. Dar acesta este un pilon al Uniunii Bancare și eu cred că aici rolul parlamentelor naționale poate deveni mai important. Puteți discuta aceste aspecte și puteți contribui la o poziție mai hotărâtă pentru finalizarea procesului de realizare a Uniunii Bancare. Trebuie să existe și un mai bun acces la piețele de capital. Ar fi uh, deosebit de util pentru startup-uri și IMM-uri. Ar fi de asemenea foarte important, iar uh, știm că IMM-urile depind de împrumuturile bancare și tocmai de aceea este important să introducem o nouă schemă de garanții care să sporească și capacitatea sectorului bancar să uh, pună la dispoziție credite și pentru proiecte eh, mai riscante. Trebuie de asemenea să implementăm niște recomandări specifice pentru diversele țări. Acest lucru a fost discutat în repetate rânduri în Parlamentul European și în colaborare cu dumneavoastră, parlamentele naționale, pentru a îmbunătăți și uh, semestrele europene și, de asemenea, pentru a stimula dezbaterile pe rapoartele pe țări, pentru că, până la urmă, aceste recomandări specifice pentru de țară să poată fi mai bine transpuse în practică în cadrul semestrului european. Noi știm cu toții că investițiile, politicile fiscale, implementarea reformelor structurale sunt cei trei piloni pentru atingerea obiectivelor durabile. Noi susținem și programe de investiții viitoare și ar putea fi o continuare a fondului uh, de investiții uh, pentru uh, suma de uh, 8 miliarde de euro care să fie uh, pus la dispoziție și uh, cercetării inovației și întreprinderilor uh, nou create. Deci, trebuie să ne gândim că acest program a fost un program pilot în, în actuala uh, perioadă. Uh, iar uh, până la urmă uh, contribuția statelor membre a uh, susținut acest buget. Este nevoie de implementarea reformelor structurale și este de importanță esențială să susținem să susținem noile programe de sprijin în noul cadru financiar multianual în cadrul semestrului european și respectării recomandărilor specifice eh, pentru statele membre. O idee importantă în aviz este crearea eh, unei eh, unui sistem unic de TVA în Uniunea Europeană. De peste 25 de ani ne străduim să realizăm acest lucru a sosit uh, momentul să reducem costurile pentru afaceri, să contracarăm uh, fraudele, să găsim proceduri care să consolideze piața unică și să creeze condiții mai bune pentru afacerile transfrontaliere. În aviz, noi uh, ne propunem urgentarea acestui proces de creare a unui sistem unic de TVA, și, de asemenea, adaptarea sistemului fiscal la evoluțiile tehnologice, la digitalizare, la schimbarea modelelor de afaceri și la o economie globalizată. Mulțumesc! Acum doamnei cuvânt, dau cuvântul doamnei Udechi Kone din Estonia. Mulțumesc foarte mult! În fiecare dimineață, când deschidem ochii, constatăm că uh, au apărut noi cetățeni europeni care sunt nemulțumiți. Și asta nu datorită structurilor instituțiilor europene, ci mai degrabă ipocriziei uh, politicii europene. Europa propune siguranță, bunăstare, dar de fapt oferă austeritate și reduce serviciile publice politice și creează incertitudini în ce privește viitorul. Să ne gândim la problema migrației, de pildă. Dezbaterile publici mizează pe moralitate, securitate, dar ignoră faptul că migrația poate fi și un fenomen economic fluxuri ample de migranți, de fapt, vin spre Europa și devin până la urmă sursă de forță de muncă ieftină, ceea ce poate să ducă la inflație. Refugiații care uh, părăsesc zone riscante, periculoase, dar o, uh, există și refugiați care uh, sunt refugiați și au migranți economici. Deci, uh, noi uh, de fapt, uh, atragem uh, forță de muncă ieftină și aceasta este uh, o atitudine ipocrită. Trebuie să găsim noi principii comune pentru a putea monitoriza mai bine activitatea economică o activitate care se globalizează. Trebuie să ne gândim și la mediul înconjurător, care până la urmă protejează cetățeanul. Granițele trebuie să fie mai sigure, dar în primul rând condițiile de muncă trebuie să fie mai sigure dacă vorbim de anumite cote pentru anumite state, asta nu înseamnă în același timp că oferim și soluții de fapt, cotele nu înseamnă decât o promisiune pentru marile companii că vor dispune de forță de muncă mai ieftină. Deci, dacă uh, vrem ca uh, Europa să fie un loc mai bun de viață, este nevoie de o revoluție a realităților actuale. Trebuie să controlăm mai bine inflația, trebuie să controlăm mai bine piața muncii. Dacă fiecare cetățean va avea un loc de muncă și drepturile sale vor fi garantate, abia atunci vom putea trata problema migrației ca fiind o chestiune care ține de libera opțiune. Deci, discuțiile despre uh, creștere economică trebuie să se bazeze și pe uh, egalitate de acces. Europa trebuie să fie a cetățenilor care să uh, poată să își aleagă modul de viață, să nu mai punem Uniunea în serviciul marilor corporații care nu iau în serios cetățeanul și condițiile de muncă. Mulțumesc. Din Ungaria, Zoltan Feniveși din partea Parlamentului Național. Mulțumesc foarte mult, stimate colegi, stimați colegi. Ca membru al Comisiei uh, pentru Relațiile cu Uniunea Europeană în Parlamentul uh, Ungar, vă mulțumesc că îmi dați ocazia să vorbesc despre viitorul Uniunii Europene. Am analizat în ultimele săptămâni diverse proiecte. Noi ne gândim la o Europa puternică care să se bazeze pe state membre puternice. Acesta este punctul de vedere și asta garantează până la urmă și siguranța granițelor și garantarea uh, exercitării competențelor. Noi uh, am uh, reușit să Uh, ajungem la un consens, ceea ce se poate rezolva uh, local să uh, țină de competența um, autorităților naționale. Pe de altă parte, în domenii cum sunt digitalizarea sau alte probleme transfrontaliere, trebuie să conlucrăm. Eu mi-aș dori de asemenea ca activitatea noastră și competențele de control să devină mai puternice o altă problemă cheie legată de instituțiile europene. Păstrăm sau nu uh, rolul conducător al Consiliului European, iar în ce privește Comisia Europeană, uh, Comisia trebuie să fie un garant al valorilor europene. E vorba de noi provocări pentru viitorul Uniunii Europene, dar trebuie să păstrăm și ceea ce am cucerit până acum și să restabilim situații care au fost binevenite. Putem eh, purta această discuție și în ce privește eh, viitorul cadru eh, multianual. În ce privește raportul Sargentinii, pentru mine a fost o mare decepție, pentru că uh, au fost invocate situații juridice care între timp au fost rezolvate iar uh, pe de altă parte în problemele de educație, de familie, în problemele sociale, nu trebuie să se amestece Europa că asta ține de subsidiaritate. Mi-aș fi dorit ca uh, pe de altă parte uh, să se discute situația și din multe alte state membre. Deci, decizii care se iau și cu un număr mare de abțineri de la vot nu s-ar putea lua în parlamentele naționale. Pentru viitorul Uniunii Europene este mult mai important ca uh, Ungaria să uh, pună uh, resurse mai mari la dispoziție pentru a proteja granițele externe, pentru că sunt granițele externe ale Ungariei, dar și ale Uniunii Europene, iar noi nu acceptăm până la urmă migrația ilegală. Iar uh, asistența uh, umanitară, pe de altă parte, trebuie să fie mai importantă în zone din nordul Africii sau din uh, peninsula arabă. Nu acceptăm să migranți economici. Mulțumesc. O intervenție din partea Parlamentului turc. Aveți cuvântul. în calitate de membru al adunării naționale a Turciei. Mulțumim că ne-ați invitat la discuția de astăzi privind viitorul uh, Europei. Noi credem că toate statele candidate ar trebui să fie invitate la dezbaterile privind viitorul uh, Europei pe uh, bază de egalitate. Noi suntem un stat candidat. am fost invitați și la uh, Convenția Europeană care a elaborat tratatul de la Lisabona. Astăzi ne confruntăm cu provocări uh, multiple. Nu există soluții uh, facile la aceste probleme și la problemele lumii de astăzi. Fiecare țară, sigur că se confruntă și cu probleme specifice, ca în cazul nostru în ce privește conflictul din Siria. Noi ne dorim stabilitate, prosperitate a Uniunii Europene este de maximă importanță. Noi considerăm că o Uniune puternică poate să ducă și la o Turcie puternică și o Turcie puternică poate să ducă la o Uniune Europeană puternică. Deci, Trebuie să uh, putem găsi rezolvări și la criza actuală a refugiaților. Trebuie să acționăm cu uh, hotărâre și din fericire, în urma unor hotărâri luate în martie, numărul migranților care au ajuns în Turcia a reușit să scadă și asta a contribuit la securitate și la stabilitatea Uniunii Europene. În ciuda tuturor uh, aspectelor negative și provocărilor uh, situației actuale, noi uh, credem că viitorul Turciei este în Uniunea Europeană și de aceea suntem dispuși să aducem o contribuție substanțială. În ce privește situația actuală, am dori să uh, insistăm pe ideea de extindere pentru că Uniunea în clipa de față pare a fi prea preocupată de propriile probleme și nu se mai gândește că extinderea poate fi un instrument important în viitor. Noi trebuie să menținem o perspectivă clară de uh, a atrage noi uh, membri. Noi credem că în ciuda dificultăților pe care Uniunea le întâmpină, va trebui să devină mai puternică prin admiterea uh, de noi state membre. Și în discursul președintelui Juncker din 2017 spune că uh, Uniunea Europeană nu trebuie să se limiteze pe viitor la 27 de state membre. Noi sperăm ca Uniunea Europeană să rămână o putere globală puternică să facă față provocărilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Trecem la Irlanda și îi dăm cuvântul domnului senator Crogwell. Um, mulțumesc, doamna Hubner. Mulțumesc tuturor vorbitorilor. Vreau să vă mulțumesc pentru angajamentul față de acest proiect. Aș dori să recunosc faptul că v-ați angajat în foarte multe lucruri. Dacă ne gândim la viitorul Europei, merită să ne gândim la ce a fost în trecut. Europa nu se va face o singură dată sau conform unui singur plan. Se va face prin realizări concrete care vor crea o dolitaritate de facto. Este un mesaj foarte important al lui Jean Monnet. În cei 60 de ani de existență, de 70 de ani de existență, am trecut de la un proiect economic la un proiect care cuprinde viața socială uh, sub uh, aspecte mult mai largi. Ar fi trebuit să vorbim astăzi de 28 de țări, dar uh, Marea Britanie a hotărât Brexit-ul. Cine sunt eu să critic hotărârea decizii democratică a unei țări, deși a spune că avem și noi experiențe similare în Irlanda cu referendumuri și o parte din conducere, dacă vreți. Ideea este să vii, revii asupra deciziei și să mai pui o dată întrebarea și să clarifici lucrurile, să fii onest cu electoratul pentru că vei vedea că se ă, ajunge la o altă decizie și am înțeles în ă, sindicalism, de exemplu, că se pot rezolva multe lucruri în felul acesta. Europa merge înainte prin extinderea către Balcanii Occidentali și când Uniunea Europeană trebuie să învețe să trăiască, uh, țările trebuie să învețe să trăiască în pace înainte de a adera la Uniunea Europeană. Eu reprezint Irlanda dintr-o țară în care 92%, 92% din uh, locuitorii noștri sunt angajați față de proiectul european, ceea ce e foarte important pentru că a fost rostit astăzi cuvântul solidaritate. Și noi n-am văzut prea multă solidaritate de la sectorul bancar în cazul crizei bancare. Era vorba de 64 de miliarde de euro uh, de datorii, dar mulțumită politicienilor lor și eu sunt senator independent și nu vorbesc nici în numele opoziției, nici în numele uh, guvernului. Dar am reușit să ne revenim din criză și să mergem înainte către o economie mai puternică în Europa. Tinerii noștri sunt cheia. Și dacă analizăm rezultatele Brexitului, ale referendului, tinerii n-au vrut să iasă din Europa. Dar Europa e cel mai grav în, uh, uh, inamic al Europei de fiecare dată când se greșește, se va spune de 10 ori, dar fiecare dată când se face ceva, se spune doar de 3 ori. Problema e în Europa că proiectul acesta nu se face public, proiectul acesta nu spune despre ce e vorba. Tinerii se bucură de Erasmus, dar nu spun de unde vine uh, agricultorii se gândesc, se bucură de beneficiile PAC, dar nu se gândesc de unde vin, dar toată lumea spune că Europa vine aici și ne bagă pe gât o regulă sau alta și ar trebui să-i punem cu botul pe labe pe birocrații europeni. Dar poate că ar trebui să lucrăm cu autoritățile locale până la comunitățile locale, mai degrabă decât parlamentele naționale. Ar trebui să marcăm la Uniunea Europeană faptul că este un proiect care e în beneficiu tuturor, pentru că doar în momentul în care oamenii își dau seama ce ar pierde dacă proiectul acesta se destramă, nu e vorba numai de beneficiile economice, e pacea, sunt eh, beneficiile de învățământ, ideea de a fi parte din Europa, de dacă vrem să vorbim de solidaritate, să ne revenim să lucrăm împreună. Brexitul e cea mai mare amenințare la adresa țării mele, dar este dar problema migrației este cea mai mare amenințare la adresa Europei. Trebuie să avem o abordare solidă, coerentă. Ori toată lumea își asumă sarcina, ori nu știu ce se va întâmpla. Iar în ce privește parlamentele naționale, aud aici că se discută mai mult cu parlamentele naționale, dar aș vrea să existe o mai mare comunicare cu autoritățile naționale, cu autoritățile locale. Iar în ce privește Brexitul, știu că toată lumea speră că va fi mai bine. Eu aparțin unui uh, club de golf și dacă nu plătești taxele, nu poți să fii membru. Nu vreau o graniță dură pe insula Irlandei. Trebuie să găsim o soluție repede. Oamenii se enervează, organizațiile se enervează. Și foarte interesant că foarte mulți din cei care au vrut să iasă din Uniunea Europeană și-au mutat afacerile în Irlanda. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Vreau să nu depășesc timpul. Mă face plăcere că v-am ascultat și îmi pare uh, rău, îmi pare rău că nu ați vorbit înainte de referendum aici și, și nu ne-ați spus. Parlamentul European din Spania de la socialiști, Enrico Guerrero, aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi spune aici, nu voi veni cu multe soluții privind problemele pe care le are Uniunea Europeană în acest moment și care ar trebui să fie abordate în viitor. Pur și simplu mă asociez la ce a făcut AFCO de-a lungul acestei legislaturi prin diverse rapoarte în care unii colegi din Parlamentul European, cum ar fi domnul Verhofstadt, domnul Brock, doamna Mercedes Bresor, dumneavoastră, doamna președinte, sau Ramon Jauregui, au prezentat propuneri pentru a face progrese în ceea ce privește Uniunea Politică și o mai bună integrare în Uniunea Europeană. Vreau să fac câteva comentarii apropo de problemele pe care le avem nu în ceea ce privește anatomia instituțiilor noastre, structura instituției, ci fiziologia, adică cum funcționează ele. Deci nu structura în primul și în primul rând, ci funcționarea acestei structuri. Sunt uh, membru al Parlamentului European de 10 ani. Înainte de asta am avut o mare experiență la nivel național și experiența mea din Parlamentul European a coincis exact cu decada, deceniu crizei, care, așa cum spunea și Ramon Haureghi mai devreme, a despărțit Europa mai mult decât uh, se întâmpla acum 10 ani. S-a spus întotdeauna în trecut că Europa mergea înainte cu fiecare criză nouă, dar acum este momentul în care crizele poate că au făcut să avanseze Europa, adică s-au luat hotărâri de guvernanță, dar în același timp sentimentele cetățenilor, confruntarea la nivel european, nu s-au făcut progrese, din contră s-au făcut pași înapoi. După părerea mea, o parte importantă a problemelor noastre vine din lipsa de integrare a politicii naționale și a politicii europene. Și cred că e foarte important la o reuniune în care participă parlamentari europeni și parlamentari naționali. Tratatul de la Lisabona stabilește dialogul constant dintre parlamentele europene și parlamentele naționale dar de fapt n-a funcționat. Și o reuniune de genul acesta ne arată palpabil câtă neîncredere există între parlamentele naționale și Parlamentul European. Cred că e o chestiune care trebuie abordată în dialogul dintre noi. Există o asimetrie din ce în ce mai mare între ce spun politologii, uh, politici, strategii și politica mare, adică strategiile concrete care au din ce în ce mai mult o dimensiune europeană, dar politica mare, concurența politică, partidele politice, controlul parlamentar, dezbaterea parlamentară, mediile de comunicare continuă să fie la nivel național în esență. Avem alegeri europene peste câteva luni și, din păcate, o să avem 27 de competiții naționale și nu o competiție europeană între propuneri ideologice și politice diferite. Am, am auzit în mai multe intervenții faptul că Uniunea Europeană nu îi protejează pe cetățeni. Este mesajul tipic care ascultă ascunde, de fapt, fondul chestiunii, unde se află, de fapt, pro- puterea de protecție a cetățenilor. E vorba de guvernele naționale. De fapt, Uniunea Europeană, chiar dacă ar vrea, n-ar putea să-i protejeze pe cetățeni de criza economică sau de alte crize în sensul protecției globale și nu în sensul securității. O țară considerată liberală cu dorința de a avea un stat limitat, cum e vorba de Statele Unite, are cheltuieli publice echivalente cu o treime din PIB. Venitul Uniunii Europeană nici măcar de o cincime și este imposibil în felul acesta să ne uh, pro- protejăm uh, cetățenii împotriva șomajului, împotriva șomajului în rândul tinerilor. Să nu-i mințim pe cetățeni. Nu este răspunderea nivelului european să-i protejeze pe cetățeni. Dacă am putea să avem ca Parlamentul, ca așa cum a cerut Parlamentul, un buget superior cu resurse proprii, atunci, evident, am putea să le înlocuim statele membre atunci când nu-și pot ajuta cetățenii sau să asigurăm protecție în țările care au condiții mai proaste. Deci cred că trebuie să întărim relațiile dintre parlamentele noastre și să explicăm cetățenilor unde este interconexiunea. Spuneam mai devreme că n-a funcționat tratatul de Lisabona, ce în ce privește dialogul interparlamentar. Dar în Parlamentul European discutăm cu șefii de guvern ale statelor membre privind viitorul Europei. Însă n-a venit niciun președinte al vreunui parlament național ca să participe la această dezbatere și în acest moment avem această reuniune pentru că există un raport alcătuit de un parlamentar care s-a străduit neapărat să facă această dezbatere între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Altfel, n-ar mai, n-am mai avea această activitate de dialog continuu între noi. Așa încât uh, cred uh, că nu se va putea niciodată rezolva cu un parlament propriu al zonei euro. Cred că asta ar aduce mult mai multă confuzie în Uniunea Europeană decât orice altceva. Să avem și așa destul de multe dificultăți să funcționăm cu un Consiliu European, cu un președinte al Consiliului European, cu o comisie, cu un președinte al, al Eurogrupului, cu un Parlament European, cu o bancă centrală europeană. În fine, cu această structură care e și așa greu de coordonat. Dacă mai avea la asta și una parlament al zonei euro, pe situația ar fi mai proastă. Nu cred că trebuie să se creeze acest parlament, dar cred și închid în felul acesta că dialogul dintre parlamentele naționale și Parlamentul European este într-o fază primitivă și dacă nu există dialog între noi, o să ajungem să nu ne mai putem înțelege. Mulțumesc! Mulțumesc, Enrique. Știi foarte bine că avem uh, ale președinților, ale președinților parlamentelor și la AFCO am propus de mai multe ori acest lucru. Am propus ierarhiei uh, Parlamentului să invite exact ce propuneai și tu președinții parlamentelor. Dar cumva nu a fost preluată această propunere. Putem să încercăm. Mulțumesc foarte mult și acum din Danemarca, de la Parlamentul, domnul Erasmus Nordfisk. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În ultimii ani, în Danemarca, am avut dialoguri cu cetățenii pe diverse domenii din agenda Uniunii Europeană. Uh, anul ăsta lucrurile s-au extins uh, datorită procesului de consultare a cetățenilor. Deci colaborăm cu guvernul uh, danez și am participat la aceste dialoguri. Și sunt două chestiuni importante pe care vreau să le discut. În primul rând, uh, când i-am întrebat pe oameni care e lucrul cel mai important pentru noi, care trebuie rezolvat la nivelul Uniunii Europeană, nu au fost migranții sau prea mulți bani de la buget, nu, ci s-a spus clima. Deci trebuie să înțelegem că nimeni nu face nimic în această privință, nici Parlamentele Naționale, nici Consiliul, nici Comisia, nici Parlamentul European. Asta au spus cetățenii danezi din nou și din nou, că uh, clima e problema principală. Și încă ceva important, uh, am, am fost întrebați cum funcționează, cum merge Uniunea Europeană. Încă ne întrebăm cum funcționează, cine ia hotărârea, cine decide. Și de multe ori în Danemarca revenim și spun uh, hotărârile să iau la Uniunea Europeană, în loc să ne asumăm faptul că și noi facem parte din procesul de luare a deciziilor. Dar cred că dacă e să luăm lucrurile în serios, și a fost deja menționat mai devreme, problema transparenței, pentru că dacă eu, ca parlamentar național, ar trebui să-mi fac treaba așa cum trebuie, ar trebui să am transparență apropo de cum funcționează Consiliul. Există o serie de grupuri de lucru, nici măcar nu știu câte sunt. Acum câțiva ani erau mai mult de vreo câteva sute. Și nu sunt politicieni care lucrează acolo. Sunt uh, grupuri de lucru care lucrează în spatele ușilor închise și iau hotărâri pentru noi. Deci avem nevoie de transparență. Guvernul trebuie să fie tras la răspundere pentru ce face și să ne explicăm și noi votanților noștri ca să înțeleagă ce se întâmplă, de ce s-a hotărât așa sau așa deci nu în privința lucrurilor mari, ci în privința tuturor celorlalte lucruri mai mărunte. Asta e pe termen scurt, problema transparenței. Dar uh, sigur că nu se poate schimba de mâine începând. Iar pe termen lung trebuie să luăm în serios o altă idee. Ce este Uniunea Europeană? Cum funcționează? Și am vorbit despre viitorul Europei. Trebuie, trebuie să vrem cum ne, să, să discutăm cum dezvoltăm democrația, cum uh, dezvoltăm o democrație mai participativă în care oamenii să participe, adică să participe toți cetățenii din toată Europa, să simtă că fac parte din ceva împreună și că nu se iau hotărâre numai la Bruxelles. Un element cheie este cum facem ca parlamentele naționale să fie mai implicate în acest proces. Și apoi trebuie să ne gândim când facem dialoguri cu cetățenii și vorbim despre CFM, cum putem să implicăm pe oameni mai mult. Foarte multe țări, foarte multe autorități locale fac asta la nivel local. Cum ne putem regândi modul de a lucra pentru a avea o democrație participativă la nivel european? Trebuie să ne întrebăm ce vrem să facem ca să-i aducem pe cetățeni mai aproape de ceea ce facem noi împreună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult din Italia, Camera Deputaților Deputatul Andreea Cripa, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult Mulțumesc foarte mult, stimați deputați din Parlamentul, Parlamentele Naționale și europarlamentar. Mă bucur că particip la această discuție privind viitorul Europei. Sunt convins că parlamentele sunt instrumentul care uh, ne poate ajuta să găsim soluțiile necesare. Cetățenii noștri au impresia că Europa e departe de ei și acționează Așa, cu condescendență, astăzi în Italia vorbim despre documentul de economie și finanță, despre politica financiară, care structurează politica noastră pentru anii viitor. Pentru noi creșterea este viitorul Europei și trebuie să încetăm să ne mai concentrăm numai pe asupra autorității și asupra pactului de stabilitate și creștere. Astăzi este important să ne angajăm și față de partea a doua, adică pactul pentru creștere. Uniunea Europeană trebuie să găsească rolul de prim plan pe care trebuie să-l aibă într-o lume competitivă. Iată de ce în proiectul de rezoluție ar fi trebuit să existe o poziție mai critică față de aceste politici de austeritate care nu ne-au permis să ajungem uh, la uh, asanarea bugetară. Comisia Europeană a dat uh, foc undă verde pentru niște măsuri care au dus la agravarea deficitului public și nu au dus la creștere. Acum e momentul să dăm pagina și să răspundem la cei care vor să schimbe politica, cel puțin să acordăm beneficiu îndoielii celor care vor să facă acest lucru. Se vorbește despre integrare în acest raport, dar considerăm că integrarea nu poate niciodată să fie să se facă sub presiunea sau dispariția culturii și tradițiilor noastre, pentru că sunt valorile pe care trebuie să le păstrăm la nivel european. Aș fi vrut să vorbim mai clar despre politica de migrație, pentru că este un aspect esențial al viitorului Europei. Trebuie să știm exact ce fel de Europa vrem pentru copiii noștri. Parlamentul European ar trebui să susțină cu putere statele care Italia, care vor să aplice concret concluziile Consiliului din iunie care cer tuturor statelor membre să-și asume răspunsuri, să-și asume răspunderea în ceea ce privește solidaritatea în materie de migrație. Deci proiectul de rezoluție ar trebui să facă trimitere mai clar la tot uh, fluxul migratoriu, iar cetățenii europeni trebuie să știe ca astăzi în Uniunea Europeană și mai ales în Italia sunt migranți clandestini și trebuie să avem un plan pentru Africa la nivel european pentru că aspectele eh, instituționale, instituționale eh, sunt importante. Camera Deputaților din Italia eh, și-a exprimat perplexitatea apropo de posibilitatea existenței unui asemenea minister. Nu știm exact despre ce e vorba. Iar în ce privește regula unanimit, de a trece la, de la regula unanimității la majoritatea uh, calificată, trebuie să știm exact despre ce domenii vorbim. Pentru că uh, este important, sigur, o investiție interesantă ar fi important, dar asta trebuie să permită popoarelor europene să fie mai aproape de deciziile importante. Mă bucur că s-a vorbit de întărirea dialogului între parlamentele naționale și cele europene și uh, noi am, uh, ne-am ocupat de acest lucru, am trimis deja la instituțiile europene documente pentru a participa la aceste documente foarte importante. Contribuția parlamentelor naționale trebuie să permită o legătură mai puternică cu Parlamentul European. Cred că trebuie să fim prudenți atunci când ne ocupăm de subsidiaritate, mă gândesc la grupul de inițiativă Trebuie să se evite suprareglementarea la nivel european, iar statele membre trebuie să fie cele care să garanteze o reglementare eficace și o mai bună participare. Mulțumesc! Doamna Gabriela Crețu din partea României, mulțumesc! Thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, stimați colegi. Friends, I used to Dragi colegi, dragi uh, prieteni, uh, de multe ori am spus că s-a transmis un zvon prin Europa, cum că Uniunea deja și-a făcut datoria și că poate să-și dea duhul. Nu sunt uh, de acord cu această idee. Suntem încă la, ca, ca să clarific acest lucru de la bun început, Uniunea Europeană reprezintă cea mai pacifică uh, dezvoltată și chiar echitabilă societate din lume, în ciuda inegalităților și tensiunilor crescânde. O Europa, o Europa din state membre naționale am avut deja în secolul 20 și uh, aceasta a sfârșit în două războaie sângeroase și fiecare națiune a trebuit să se reconstruiască zeci de ani după aceea. De aceea trebuie să găsim soluții uh, pentru a vedea cum putem păstra Uniunea unită cu generațiile care s-au născut în pace, pentru că Europa și-a pierdut uh, șarmul său uh, pe care îl avea înainte și pe care nu-l putem nega. Să unim Europa prin uh, temeri, crize și pericole imaginare pe care, cu care ar trebui să ne confruntăm este calea greșită. Există provocări reale pe care le avem în față. Europa are o problemă de direcție sau o direcție neoliberală către care se îndreaptă. Discutăm prea mult cum să decidem democratic și la ce nivel să decidem, național sau european, dar nu Uh, suntem atenți la ce se decide de fapt. Dacă cetățenul european este înfometat, este supărat, uh, nu este din cauza procesului de luare a deciziilor. Cetățeanul este nemulțumit din cauza conținutului deciziilor pe care le luăm cu toții la toate nivelurile și asupra și din cauza efectului acestor decizii asupra vieței lui. Această uniune a dat, uh, ar fi furnizat rezultate, s-ar fi bucurat de legitimitate de plină. Însă există o tendință nouă. Filosofia guvernanței economice pentru a soluționa problemele înseamnă uh, răspunderea către statele naționale. Însă, returnarea puterii eh, la statele membre nu funcționează, pentru că statele membre nu își pot, eh, dacă statele membre nu își pot controla propriile piețe și propria monedă, atunci problemele trebuie rezolvate împreună. Indiferent cât de precisă eh, este Uniunea Europeană, ea nu poate înlocui și nu poate repara uh, eșecul partidelor în relația cu cetățenii. Doar grupurile organizate de interese au capacitatea de a-și defini și exprima voința și acestea sunt cele care transmit idei și opinii când sunt consultate. În ciuda provocărilor, de la începutul Uniunii am avut trei probleme structurale pe care trebuie să le avem în vedere. Pilonul social. Acum uh, piața unică este aproape finalizată, dar avem 27, chiar 28 de sisteme sociale care subminează țesutul social uh, peste tot. Uh, există o mobilitate prea crescută atât a mâinii de lucru cât și a capitalului constru- am construit o economie fără granițe, dar societăți cu granițe. Cea de-a patra indu- revoluție industrială ne face sistemele de securitate socială nereleva- irelevante. Deci acest lucru trebuie să ne deschidă ochii și să ne arate că trebuie să lucrăm împreună pentru a găsi soluții noi, imaginative, pentru a preveni pierderea de locuri de muncă. Un sistem monetar fragil, fără voință politică și puterea de a, de a o, îl transpune în realitate, de a transforma Europa într-un spațiu al unei adevărate monede unice. Dar, domnule Almunia, un ministru de finanțe, fără un buget uh, care să-și merite acest titlu, este doar o cochilie goală, nu o soluție. avem încă o dependență de ceilalți în domeniul securității și apărării, în ciuda unor cheltuieli militare foarte ridicate pe care le-am le-am efectuat. Mulțumesc. Mulțumesc. Îl voi invita acum pe domnul Elmar Brok din Parlamentul European de la PPS a cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, Danuta. Mulțumesc că avem ocazia acestei dezbateri astăzi. Regret doar că propriul meu Parlament Național nu este reprezentat printr-un deputat. Poate că și acolo ar trebui să existe un mai mare interes. Două chestiuni vreau să invoc. Trebuie să înțelegem în Parlamentul European și în Parlamentele Naționale că există multe provocări pe care un stat național singur nu le mai poate rezolva. Migrația, globalizarea, digitalizarea, consecințele economice și sociale, securitatea valutară într-un joc global, dacă ă, nu am fi conlucrat în 2008 în timpul crizei, multe state europene ar fi astăzi falimentare. Europa a avut de suferit, dar a împiedicat acest faliment. Au existat uh, consecințe sociale serioase, dar am evitat falimentul. Și uh, acum avem cu 90% mai puțin migranți decât în anul 2015. Dar dacă în aceste domenii Europa trebuie să uh, acționeze și să întreprindă mai mult, atunci uh, să credităm uh, Europa și să-i conferim și instrumentele necesare, inclusiv pe plan decizional. Da, trebuie să existe un control mai bun la granițele externe ale Uniunii Europene și Consiliul decide acum că există um, 10.000 de uh, noi uh, grăniceri, uh, dar care deocamdată nu dispun de fonduri pentru a acționa. Deci, mi se pare că această discuție nu este logică. Și eu cred că, până la urmă, și toate partidele trebuie să se elibereze de acest tip de fățărnicie. Deci, controlul trebuie să fie îmbunătățit. Și noi uh, am spus acest lucru frecvent. Consiliul de Ministri uh, care ia decizii trebuie să acționeze într-un sistem bicameral, așa cum uh, se lucrează uh, într-un sistem federal pentru că parlamentele naționale trebuie să știe fiecare țară cum a votat și mai important decât să afle parlamentele naționale acest lucru este să știe cetățeanul cum a votat statul său în diversele probleme. Trebuie să spunem adevărul poporului despre ceea ce am decis. În Europa trebuie să se știe în fiecare moment cine, ce, când a decis. Și cred că asta este important la fiecare nivel și, în primul rând, la nivelul european. Pentru că uh, să nu uh, faci publice deciziile, uh, mi se pare că uh, este un deficit uriaș al Uniunii uh, europene. Pentru că altfel uh, aplicăm uh, metoda când uh, răsare soarele și avem o zi senină, a fost decis pe plan național. Când plouă, s-a decis la Bruxelles. Deci să acționăm acolo unde se iau deciziile. Și când spun că cetățeanul trebuie să știe ce când s-a decis, Trebuie să fie clar și care este nivelul decizional. Cel mai grav este când ai un uh, mixaj decizional. Fiecare trebuie să-și asume propriile decizii. Da și când e vorba de competențe europene conform tratatului, decizia trebuie să o ia organismele europene. Când este vorba de decizii naționale, parlamentele naționale trebuie să-și asume responsabilitatea. Deci, parlamentele naționale trebuie să aibă mai bune posibilități de control asupra propriilor guverne. Comisia Europeană este controlată de către Parlamentul European fiecare trebuie să-și îmbunătățească modul de lucru pentru a uh, descuraja lipsa de transparență. Pentru că uh, nu uh, cred că trebuie să mixăm responsabilitățile. Pentru că cetățeanul, atunci când s-a luat o decizie greșită, trebuie să știe cine a greșit. În felul acesta, fiecare se va putea privi în oglindă um, știind uh, cine a greșit. Cartonașul portocaliu, cartonașul galben trebuie să poată să funcționeze. Dar uh, nu trebuie ca până la urmă nivelul decizional să își depășească propriile competențe. Deci, s-a vorbit multe cartonașul galben, dar eu cred că să ne gândim și la cartonașul portocaliu, care până acum nu a folosit niciodată. Cartonașul portocaliu înseamnă ca și uh, Parlamentul European sau Uh, Consiliul să uh, țină seama de uh, decizii care s-au luat la parlamentele naționale. Eu cred că dacă majoritatea parlamentelor naționale sunt împotriva unui proiect european, atunci acel proiect european să nu mai fie continuat. Dar din acest punct de vedere, trebuie să dezvoltăm niște posibilități practice de cooperare. Mulțumesc foarte mult! Invit acum pe reprezentanta Seimului din Lituania să ia cuvântul. Michael. Ma- Gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos parlamentarai. Apklausų. Mulțumesc foarte mult, dragi uh, colegi. Lituanienii sunt uh, mai optimiști uh, decât media europeană în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene. Totuși este în creștere numărul de sceptici, mai ales din cauza faptului că nu se înțelege foarte bine cum funcționează Uniunea Europeană și de ce nu este egal distribuită avuția din Europa. Susțin colegul din Danemarca Uh, și vă spun că vor nu vor uh, politicienii din țara mea, când simt că deciziile riscă să nu fie populare, spun că e vorba de o directivă europeană și că nu au ce să facă, se spală pe mâini. Poate părea paradoxal, dar cred că Uniunea se va apropia mai mult de Lituania, când țara mea devine mai degrabă un creator de politici europene și nu o țară care execută politici și nimic mai mult. Cred că în uh, viitorul apropiat va trebui să nu mai luăm uh, să, decizii de politică pe baza uh, unor um, chestiuni mm, irelevante. Cred că trebuie să plecăm de la de la presupuneri uh, mai bune decât cea că Europa se va dezintegra. Trebuie ca integrarea europeană să fie urmată de standarde sociale comune care să ducă la un așa numit pilon social care să permită stabilizarea situațiilor sociale uneori nesigure și șubrede din statele membre. ar trebui să oprim extinderea până la finalizarea reformelor interne, pentru că uh, ar fi ultim, picătura care umple paharul eh, dacă ni s-ar adăuga state membre înainte să facem aceste lucruri. S-au uh, luat măsuri împotriva anumitor state membre și uh, am văzut și Brexitul și neașteptatele mișcări populiste care oferă răspunsuri primitive la probleme complexe. Pe de altă parte, în anumite țări candidate se consolidează regimurile autoritare, ceea ce fac procesul de integrare să fie iluzoriu. Trebuie să reformăm instituțiile care trebuie să se facă printr-o Constituție Europei, Uh, dezbaterea însă trebuie să se poarte nu între tehnocrați, ci între cetățeni. Cred că federalismul sau orice al, uh, altă integrare supranațională nu uh, se bucură de susținere, nu este o măsură populară. Tot mai mulți oficiali europeni trebuie să fie aleși direct dacă, direct dacă dorim o Europa mai democratică. Um, statele membre noi, printre care și uh, Lituania, trebuie să-și schimbe modul în care evaluează situația și trebuie să fie pregătite să ofere mai multe, pentru că numai așa vom uh, vedea, ne vom putea bucura de experiența europeană a Uniunii. Poate că acest lucru rămâne utopic dar trebuie să să putem spune lucruri pe nume, inclusiv experiențele dureroase trebuie să fie cunoscute. Mulțumesc o altă țară candidată, Muntenegru, Miodrag Mulcovici, um, președintele uh, Comisiei Constituționale, are acum cuvântul. Are you some other? Yeah, but the no. micro, the, there is a problem with the micro. The micro doesn't work. Are ah, you over there? It's okay, fine. You can always move. To... Yeah, okay, perfect. Thank you. The uh, floor is yours. poštovana predsjednice, uvažena gospodo. Onorată doamna președintă, domnilor și domnilor, voi vorbi în limba mea maternă, Vreau să le mulțumesc uh, interpreților de limbă croată care mă vor ajuta să vă transmit uh, câteva mesaje. Želim da iskreno pozdravim, da zahvalim na pozivu našoj delegaciji. În primul rând doresc să vă mulțumesc tuturor pentru uh, invitația pe care ați adresat-o delegației din Muntenegru din partea Comisiei AFCO și prin intermediul um, Comisiei pentru Afaceri Constituționale din uh, Parlamentul Muntenegran. Vă mulțumesc pentru invitație. Cred că această dezbatere este foarte utilă pentru noi. Participarea noastră la acest forum și rezultatul muncii a două comisii, propria noastră Comisie Constituțională și uh, Comisia pentru uh, Drept Civil, s-au, uh, s-a petrecut când cele două delegații s-au întâlnit în Parlamentul Muntenegran, când s-a stabilit contact direct și am convenit să avem reuniuni mai frecvente. Eu vin dintr-o țară candidată care dorește să devină uh, membră a Uniunii Europene și toate instituțiile relevante din Uniunea Europeană cunosc această intenție a noastră. Am auzit de mult uh, comentarii referitor la faptul că Muntenegrul este o, o țară de succes. Pe de o parte suntem un caz de succes din Balcani, pe de altă parte suntem considerați în regiunea noastră un lider uh, în, în domeniul integrării europene? Faptul că suntem evaluați ca atare arată că Muntenegru investește multe eforturi pentru a merge pe calea europeană, pe calea integrării europene. Nu ezităm și suntem cât se poate de hotărâți ne confruntăm cu aceleași probleme în Uniunea Europeană, ca și Uniunea Europeană, dar ne simțim uh, încurajați și obligați să urmăm aceeași cale. Cât despre etapa în care ne aflăm acum, către aderarea la Uniunea Europeană, vreau să îl citez pe președintele nostru, Mila Giucanovici, care uh, a luat cuvântul la o ședință specială a Parlamentului European, recent. Ne bucurăm foarte mult să constatăm că unul dintre președinții țărilor din regiunea noastră, un președinte de țară candidată, a avut această ocazie de a lua cuvântul. Am uh, ascultat cu interes dezbaterea de astăzi și vreau să vă transmit un mesaj sincer din partea noastră. Până la alegerile europene, cred că veți fi optimiști și că vă așteptați ca totul să, să, să decurgă așa cum trebuie. Sper să aveți cât mai puține probleme în acest proces. Vă rog să păstrați una Uniunea Europeană ca speranță colectivă a tuturor pentru viitor, pentru că dacă nu o faceți, noi, țările candidate și statele membre, vor fi copleșite de propriile noastre istorii. Am ascultat gânduri foarte interesante referitoare la reformă de la dumneavoastră. Sunteți interlocutori relevanți în această conversație. Cu toate acestea, în Muntenegru, noi respectăm valorile democratice. Când vom deveni o parte din familia europeană, vom fi foarte recunoscători. Acest moment de instabilitate din Balcani, citez, în acest moment, Muntenegru este un pivot pentru că suntem europeni din punctul de vedere al culturii și tradiției noastre și din punctul de vedere al poziției noastre politice. Muntenegru are toată, tot sprijinul nostru. L-am citat acum pe domnul Tajani a răspuns la discursul președintelui nostru în Parlamentul European. Vă doresc toate cele bune. Mulțumesc uh, foarte mult pentru uh, cuvintele dumneavoastră amabile. Să sperăm că uh, tuturor ni se vor îndeplini visurile. Earl Charles Chinul are acum cuvântul de la Camera Lorzilor din Regatul Unit. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că voi uh, spune mai mult sau mai puțin ce a spus colegul meu Roger Lill. Se spune în Anglia că judecătorul uh, îți aude argumentele abia după ce le-ai spus de trei ori. Eu voi aduce doar două argumente. În primul rând, toată lumea din Regatul Unit dorește ca Uniunea Europeană să prospere. Și vă spun acest lucru cu toată încrederea pentru că este în interesul Regatului Unit. Fie, uh, dacă vrei, ca mine, un proiect european uh, vibrant, uh, energic, sau vrei doar un vecin prosper și stabil și un partener comercial puternic și stabil sau o Europa pacifică. Toate aceste chestiuni sunt uh, importante pentru că trebuie să ne asigurăm că acest proiect democratic, vibrant, câștigă teren. Vreau să-i felicit cu căldură pe cei care au pregătit proiectul de raport și prezentările pentru că ele sunt uh, foarte utile pentru această dezbatere. Am ascultat multe uh, opinii uh, diferite, dar o temă comună. Să nu ne schimbăm nu uh, este cea mai înțeleaptă atitudine. Aș vrea să mai spun ceva despre angajamentul parlamentar. Uh, Comisia din Camera Lorzilor pentru Uniunea Europeană este profund dedicată acestui angajament. Noi călătorim mult, primim multe delegații parlamentare la Londra. Acest lucru, desigur, s-a uh, întețit uh, în, ca, în timpul procesului pentru Brexit. Um, nu suntem aici doar Roger și cu mine, ci și altă, o altă echipă condusă de Michael J, uh, care a venit la Bruxelles pentru alte chestiuni. Um, sperăm să mai fim invitați la altfel de discuții pe viitor. Este foarte important pentru că în calitate de parlamentar din țări vecine avem multe preocupări comune, așa cum au mai spus-o și alți vorbitori. Um, de exemplu, securitatea. Parlamentarii trebuie să discute această chestiune. De asemenea, ne preocupă în egală măsură apărarea uh, în uh, contextul unei granițe foarte dificile pe care Uniunea Europeană o are la Est. Avem preocupări comune din perspectivă economică, suntem uh, și interdependența incredibilă a serviciilor financiare face și această temă importantă. De asemenea, ne preocupă pe toți schimbările climatice și nu doar, nu numai acestea. Când vorbesc despre preocupările comune, desigur, uh, clădim o interpretare comună, o înțelegere comună, foarte importantă pentru toți cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Vă asigur că în această comisie suntem foarte sensibili față de problemele pe care le-ați menționat dumneavoastră, problemele de graniță, de relații și în calitate de membri ai Parlamentului European Vă asigur că uh, uh, am făcut uh, eforturi pentru ca delegația dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit să fie configurată la timp dacă Brexitul se va produce. Trecem acum la Senatul României. Domnul Titus Corlățean. Thank you. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. The future of Europe, uh Vorbind despre viitorul Europei, vreau să vă spun că la București analizăm două dimensiuni. Viitorul apropiat, pentru că știți că vom prelua președinția uh, Consiliului începând cu 1 ianuarie 2019, dar avem și o viziune pe termen lung și realizăm toate oportunitățile și provocările care se află în fața noastră și pe care le vom trata și în uh, semestrul în care vom avea președinția. Dar în ce privește viitorul Europei, uh, să insistăm pe ideea că vorbim despre un viitor comun. Asta va necesita odată în plus voință politică, viziune, gândire strategică, înțelepciune comună, pentru că trebuie să ajungem la soluții de compromis, uh, ținând seama de toate tipurile de interese ale statelor membre, dar, pe de altă parte, dorim și să evităm viitoare divizi diviziuni în Europa. După aceea, în ce privește uh, sarcinile uh, noastre, voi reveni asupra acestui aspect. Președinția României, a Consiliului European. Se va strădui să rezolve dosarele care se vor afla pe masa noastră de lucru, să uh, aducă și o perspectivă națională și regională din sud-estul Europei, dar ne vom afla și în uh, situația complicată de a încerca să rezolvăm uh, tot felul de uh, provocări. La finele lui uh, martie, decizia legată de Brexit și eu sper să se producă o minune ca ă, ă, Brexitul să nu devină o realitate, dar sigur că vom respecta până la urmă deciziile care se vor lua. Discuțiile privind bugetul viitor al Uniunii Europene și campania pentru uh, alegerile europene, concluziile uh, Um, acestei campanii uh, până la finalizarea președinției în luna iunie. Iar în ce privește alegerile, ar trebui menționat un element. Poate că uh, într-o altă perspectivă decât uh, până acum, cum a existat, familiile politice s-au concentrat pe numărul de voturi obținute, care va fi până la urmă reprezentarea, numărul de deputați în Parlamentul European, câți din partea partidelor populare, câți socialiști, câți din partea verzilor. Sigur, va fi foarte important ca forțele pro-europene să obțină o puternică majoritate în viitoarea componență a Parlamentului European. Asta uh, ar putea să schimbe uh, paradigma. Pentru că uh, noi, în această perspectivă, trebuie să gândim. Noi dorim să oferim Uniunii Europene o perspectivă pentru perioada de următori 5 ani 2019-2024. Acesta va fi și principalul obiectiv întâlnirii la nivel înalt din mai anul viitor la Sibiu. Sigur că ne dorim un bun parteneriat cu uh, triul Croația și Finlanda. Uh, și cu uh, toți partenerii instituționali ne gândim la prioritățile viitoare, creștere economică, convergență, competitivitate, coeziune. Da, coeziunea pentru multe state membre este încă importantă și mă refer la statele din Europa Centrală și Răsăriteană, o Europa mai sigură, e vorba de terorism, e vorba de migrație și uh, un uh, distins uh, membru al Parlamentului din Marea Britanie a vorbit despre provocările dinspre estul Europei pentru securitatea europeană. Dar sigur că valorile europene, provocările din acest punct de vedere trebuie să fie avute în vedere și guvernul nostru a acceptat să uh, introducă și uh, uh, nevoia de a combate uh, rasismul, xenofobia, populismul și incitarea la ură și reprezint diverse instituții europene. Comisia Europeană trebuie să acționeze împotriva rasismului și intoleranței, pentru că știți că Uh, situația actuală și din uh, anumite uh, lucruri sunt clasificate, dar pentru noi este o provocare în timpul președinției României. După aceea, credibilitatea procesului european. Când vorbim de diversele tipuri de provocări în țările noastre, când discutăm cu cetățenii noștri, este important când vorbim despre subiectele care preocupă Europa să ne gândim că există elemente care pot să uh, scadă încrederea în Uniunea Europeană. Am să vă dau un singur exemplu, dar aș putea să fi, dau chiar mai multe. Când un stat sau două resping constant uh, o decizie în ce privește accesul la spațiul Schengen pentru două state membre, nu argumentând pe condiții, pentru că condițiile uh, au fost îndeplinite ci uh, pe diverse criterii politice, asta creează frustrare la nivelul opiniei publice. Cum pot eu consolida sentimentul pro-european, care este încă puternic în țara mea, atunci când uh, apar asemenea atitudini? Și în ultimul rând, simt nevoia să uh, menționez că trebuie să fim mai profunzi, mai puțin superficial în înțelegerea realităților din statele membre și în vecinătatea Uniunii Europene. Realitățile sunt adesea altele decât ceea ce se poate citi în diverse documente. Nu suntem toți la fel și nu e vorba doar de Sud, nu e vorba doar de Balcani, dar și, există și o dimensiune estică. Nu trebuie să înghețăm perspectiva um, europeană pentru anumite state și mă gândesc direct la Republica Moldova, pentru că lucrurile sunt mult mai uh, complexe decât ar putea să pară ultima observație, una din priorități ar trebui să fie să evităm noile linii de separare în Europa și să, le, să avem acest lucru în vedere în toate deciziile noastre. Mulțumesc, domnul Jan Skopacek din Republica Cehă. Mulțumesc foarte mult stimați colegi, vorbim astăzi despre viitorul Uniunii Europene, cum ar trebui să arate acest viitor. Și eu cred că fie orice plan solicită uh, să uh, analizăm ceea ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană. Trebuie să nu mai visăm. Unii încă visează. Dacă vom înceta să ne plângem. Vom constata că majoritatea cetățenilor în clipa de față nu se mai identifică cu uh, problemele uh, de integrare, de suprareglementare. Semnalele pe care le dau cetățenii uh, politicienilor sunt numeroase. Ei au respins o Constituție europeană, au existat un referendum de tipul eh, Brexitului. Deci eu cred că orice încercare de a adânci integrarea va stimula eh, conflictele în Uniunea Europeană care ar putea să pună în pericol până la urmă Uniunea ca atare. Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere, necesită transformări profunde și trebuie să înțelegem un fapt menționat aici, că nu uh, există un fel de uh, popor european. Trebuie să uh, nu mai privim statele naționale ca fiind un pericol pentru Europa pentru că conflictele uh, care s-au uh, petrecut în Europa nu s-au datorat statelor naționale, ci unor ideologii care erau ostile ideii de libertate a individului. Aceste ideologii au dus la conflicte și nu statele naționale. Aceste transformări uh, trebuie să permită ca uh, până la urmă anumite decizii care nu țin de competența uh, comunitară să poată fi luate din nou de către statele naționale, ceea ce ar duce la o mai eficientă funcționare. Uh, în ce privește uh, opiniile legate de politicile statelor naționale, eu cred că trebuie până la urmă să fie adoptat conceptul de o Europa cu mai multe viteze. Cei care se simt în stare să facă parte din prima linie să uh, facă parte, iar cei care doresc să lucreze mai intens pe plan național ar trebui să aibă dreptul să o facă. Ieri am participat la o întâlnire interparlamentară, am discutat probleme de economie și mulți deputați au formulat opinii de, privind viitoarea politică economică a Uniunii Europene. Mie mi s-a uh, părut uh, și am auzit și opinii din partea uh, unor deputați care erau mai degrabă de natură comunistă, alții vorbesc despre Uniunea Europeană care va avea soarta Titanicului, că avem un grad mare de îndatorare și ar trebui să facem uh, reduceri în investiții. Deci, până la urmă, nu s-a putut ajunge la o soluție de compromis rezonabilă. Tocmai de aceea cred că statele membre ar trebui să aibă dreptul să-și găsească propria cale de dezvoltare și să se integreze în măsura în care sunt dispuse să o facă. Nu uh, vreau să impun uh, punctul meu de vedere uh, unui deputat comunist din Portugalia. Dar pe de altă parte, ceea ce cerea el nu ar fi o soluție bună pentru Republica Cehă. Pe de altă parte, cred că, spun, parlamentele naționale ar trebui să aibă competențe sporite. Eu cred că rolul statelor naționale este important în uh, implicarea um, în uh, politicile europene. În clipa de față, acest rol este uh, mult prea mic. Avem cartonașe galbene, dar eu, sigur, este important pentru noi să ne întâlnim aici, să avem un schimb de vederi, dar chiar și în această reuniune constatăm că există opinii foarte diferite și ar fi foarte dificil să ajungem la un numitor comun. De aceea cred că statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să se integreze în măsura în care consideră ele că este necesar. Iar parlamentele naționale ar trebui să poată să joace propriul rol în politica europeană. Eu cred că în felul acesta s-ar reduce deficitul democratic al Uniunii Europene. Și dacă nu renunțăm Până la urmă, cred că trebuie să renunțăm la visul unui suprastat european. Mi se pare că este nerealist. Deci, dacă nu renunțăm la acest vis, dacă nu vom începe să reconstruim Uniunea Europeană a unei conlucrări interguvernamentale, nu vom putea uh, progresa. Și Uniunea Europeană va pierde încrederea cetățenilor europeni, uh, vor fi tot mai multe partide populiste care până la urmă uh, vor încerca să valorifice acest sentiment de frustrare. Uh, și uh, aceste partide populiste uh, constatăm că devin din ce în ce mai puternice în multe state pentru că partidele politice nu sunt dispuse să accepte că până la urmă proiectul european a depășit un anume nivel. Mulțumesc, senatorul David Luca din Spania. Eu, în primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentului European care a facilitat acest schimb de opinii între reprezentanții diverselor state membre și, bineînțeles, lui Ramon Haregui, care uh, a elaborat acest raport. O să încep cu finalul. Cred că dacă unii au spus că europenii, ce ne caracterizează pe noi uh, europenii în ultima sută de ani, este că am visat și am putut să visăm să punem capăt uh, sutelor de ani de războaie, că am întărit uh, Europa cu suveranitate, cu instituții puternice care și astfel am ajuns la Uniunea Europeană, la Parlamentul European și am devenit cetățeni europeni. De aceea fug de cei care spun că uh, dacă ei critică constant Uniunea Europeană, de foarte multe ori vin cu tot felul de proiecte care au eșuat din punct de vedere politic și aruncă în cârca Uniunii Europeană răspunderea. De aceea doresc să inițiez să spun la începutul intervenției mele că Uniunea Europeană este pozitivă pentru Europa și va fi pozitivă în continuare. Uniunea Europeană are foarte mulți actori externi care așteaptă ca Uniunea Europeană să dea greș. Mă refer la nivelul mondial și sper că avem destul de mult bun simț ca să facem ca Europa să prospere. Sigur că întărim aspectele fundamentale, financiare, dacă am avea un, un buget care să ne permite să acționăm. E nevoie de mai multă acțiune în politica socială. Cetățenii europeni Uh, așteaptă acest lucru și, de asemenea, e vorba de politici care uh, apropie cetățenii de Uniunea Europeană. Și apoi ne gândim că această dezbatere este legată de faptul că guvernele naționale nu pot să arunce în cârca Uniunii Europene toată răspunderea pentru tot ce se întâmplă guvernele acestea naționale sunt reprezentate la nivelul Uniunii Europene și trebuie să adopte instrumentele necesare pentru a face față problemelor pe care le reclamă. E o dezbatere care ar trebui să fie mai substanțială la nivelul Uniunii Europene, dar nu e just ca guvernele naționale să spună de multe ori, să arunce totul în seama Uniunii Europene și nu înfruntă problemele pe care le-ar fi putut rezolva. Și apoi, acum un an, Comitetul Municipiilor Cetățenilor din Europa a avut o dezbatere la Maastricht, unde s-a vorbit despre întărirea rolului Uniunii Europene. Era o perspectivă diferentă, diferită, nu era o, o perspectivă națională, dar erau două concluzii importante. Prima, crearea Europei cetățenilor. Am auzit acest termen interesant menționat de eh, Ramon Hareugui, eh, opinia publică întărită, și se spunea că pentru a atinge aceste obiective era absolut fundamental să luăm legătura cu puterile locale și regionale, cu autoritățile locale și regionale, adică Uniunea Europeană să ajungă în teritoriu aproape de cetățeni. Este absolut fundamental. Dezbaterea de aici este fundamentală, pentru că sunt reprezentanții parlamentelor naționale, dar este mult mai important să fie implicați direct autoritățile locale și regionale pentru a ajunge la cetățeni, la identitatea uh, europeană, pentru că cetățenii europeni cer acest lucru. Și apoi mă preocupă evoluția care a avut loc. Am trecut de la eurofobie, am ajuns la eurofobie în acest moment, de la euroscepticism am ajuns la eurofobie. Există partide în Europa care sunt eurofobe. Ele încearcă să intre în Uniunea Europeană sau să, să distrugă Uniunea Europeană din interiorul Uniunii Europene. Trebuie să fim conștienți de acest lucru. Cum spunea domnul Almunia, trebuie să înfruntăm aceste probleme pe care le-am lăsat nerezolvate. Eu știu, criza financiară, politica socială, schimbările de climă, Brexitul și multe altele, cum ar fi migrația. Nu sunt de acord cu interpretările prezentate aici referitoare la migrație. Migranții sunt cetățeni care fug din alte locuri, din calea războiului sau pentru că mor de foame. Europa a fost întotdeauna un teritoriu de emigranți și trebuie să fim solidari cu alte oameni veniți din altă parte a planetei, să încercăm să dăm niște răspunsuri la ce se întâmplă. Corect, ordonat, astfel încât toată lumea să simtă că frontiera sa este sigură. E firește că așa trebuie să fie, dar nu sunt de acord cu ce am auzit aici în sală. Și anume, și nu voi continua, dar nu mi se pare corect să tratăm în felul acesta problema migrației și sunt convins că dacă am avea bun simț, am putea să facem față acestei probleme într-un mod logic pentru că e o problemă umanitară și o problemă de o mărime uriașă pentru Europa. Și așa cum am început, voi încheia prin a spune că e nevoie de mai multă Europa mai multă Europa, mai multe competențe pentru Parlamentul European, mai multe competențe pentru funcționarea Uniunii uh, Europene și nu sunt de acord cu cei care vor să limiteze puterile Uniunii Europene și acțiunile sale pentru că ar fi nefast pentru prezentul și viitorul Uniunii Europene și pentru viitorul cetățenilor. Mulțumesc, domnule senator. Acum vicepreședintele, doamna Mer McGuinness, vicepreședintele Parlamentului European. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc celor uh, pe care le-am auzit acum N-am fost în încăpere, dar am fost permanent informată uh, de ce s-a întâmplat în țară. Uh, mă întâlnesc uh, cu parlamentarii europeni și cu parlamentarii naționali și oficial și neoficial și mă întreb întotdeauna de ce există întotdeauna un sentiment că suntem în concurență unii cu ceilalți, când de fapt suntem aleși de cetățeni să facem același lucru în instituții diferite. Și aș spera că este ceva la care ne vom gândi cu mai multă atenție, pentru că dumneavoastră parlamentarii naționali și noi parlamentarii europeni suntem aleși și avem un rol în aceste instituții pe care le servim. Mă preocupă întotdeauna uh, când aud comentarii care spun nu putem să ajungem la un compromis rațional. Lumea politicii ne cere, ne obligă să ajungem la compromisuri tot timpul. Uniunea Europeană funcționează pe această bază. Asta nu înseamnă că suntem slabi înseamnă că suntem pragmatici și reușim să găsim soluții, pentru că altfel nu s-ar face progrese. Și cum vedeți, găsesc o soluție la so- soarele ăsta puternic care mi intră în ochi, decât să mă uit uh, așa în, în, în tuneric, cu ochii mici. Trebuie să fim conștienți de rolurile noastre. Respect toate colegii din parlamentele naționale, din state, statele membre. Îi respect și pe cei de la nivel regional și local. Noi cu toții jucăm un rol important. Iar apropo de cum, uh, care este starea Europei acum și care va fi viitorul Europei, un beneficiu probabil, și folosesc acest cuvânt cu B mic și brexit cu B mare, este că suntem mai bine informați, cetățenii sunt mai bine informați despre Europa, pentru că dezbatem, eu știu, piața unică, liber, uh, libertatea de circulație, uh, Uniunea Vamală, chestiuni pe care uh, nu le luăm acum drept bună pentru că s-au întâmplat de-a lungul istoriei Uniunii Europene și vorbim despre regulamente n-am putea uh, supraviețui fără reglementări. Poate că ar trebui să facem acest lucru mai bine, dar uh, societatea n-ar fi fost dezvoltată dacă n-ar fi fost reglementată în beneficiul cetățenilor. Nu-i accept pe cei care spun că Europa e respinsă de cetățenii săi. Ca și mulți alții mă gândesc la acest lucru și mă întreb de ce s-a întâmplat Brexit-ul și regret că s-a întâmplat și discutam cu niște colegi din statul meu membru astăzi și Discuția a fost plină de pasiune pentru că Irlanda simte durerea Brexitului mult mai uh, apric decât ceilalți din cauza divizării insulei uh, ar trebui să facem apel la solidaritate, la înțelegere, pentru că ni s-a arătat solidaritate, ni s-a demonstrat solidaritate de către cele 26 state membre ale Uniunii Europene în negocierile noastre ca Europa cu 27 de membre cu Marea Britanie încerc să văd partea plină a paharului și nu partea goală a paharului, să găsesc soluții. Cred că alegerile europene, sper că alegerile europene vor vorbi despre idealurile europene și vreau să spun că în multe țări nu se vorbește despre acest lucru, se vorbește despre chestiuni de natură internă. Poate că din cauza Brexitului lucrurile se vor întâmpla așa, va fi proaspăt în mintea noastră și atunci în mai ar trebui să vorbim despre Europa valorilor, despre cum o putem îmbunătăți, despre cum putem să uh, îi primim alături de noi pe colegii din această încăpere care spun că Europa face prea multe. Haideți să ne așezăm la această masă și să discutăm decât să avem așa păreri fixe, idei fixe. Uneori e util înainte de a ne hotărâ asupra ceva, să ne deschidem mintea. Îmi spun asta și mie și le spun și altor colegi. Uh, și uh, împreună cu doamna Danuta Hubner, uh, sper ca dumneavoastră să apreciați faptul că noi uh, punem mult preț pe prezența dumneavoastră aici și încercăm să discutăm cu parlamentarii europeni prin COSAC și suntem mai puternici și mai buni împreună. E un fapt al vieții, că așa se întâmplă. Așa evoluează civilizația și e important în reuniunile astea faptul că reușim să vedem ce gândesc statele membre, ce gândesc colegii și nu uh, plecăm de aici văzând totul, asta e ce gândesc eu, asta e ce gândești tu și nu există cale de mijloc. Întotdeauna mă gândesc că dacă, ce-ar fi dacă ne-am dezintegrat, ce s-ar întâmpla, cum ar arăta lumea fără Uniunea Europeană. Noi avem rol de lider în foarte multe domenii. Vin de la o reuniune despre egalitate, eu știu, despre drepturile cetățenilor, despre um, uh, schimbările de climă și noi ne-am asumat rolul de lider și țara mea este recunoscătoare pentru acest lucru. De dragul cetățenilor noștri, de dragul tinerilor care sperăm că vor vota, trebuie să fim mai puternici în rolul nostru de lideri, în viziunea despre Europa. Și trebuie să ne apărăm poziția, să apărăm ce s-a realizat și să nu ne mai plângem și să nu ne mai văităm despre ce nu funcționează. Sunt multe lucruri care funcționează și dacă îmi permiteți, în momentul în care vă vedeți că un stat membru uh, e, e foarte greu procesul de a ieși al acestui stat membru, pentru că suntem atât de puternic integrați dar vă mulțumesc pentru posibilitatea de a face aceste observații și vă mulțumesc, stimați colegi, că sunteți alături de noi. Mulțumesc foarte mult. Mai avem un vorbitor de la Senatul Spaniol, domnul Eva Ruiz. Bună seara, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru uh, că putem purta astăzi această dezbatere. Este nevoie să ne ascultăm unii pe alții mai mult. În Spania credem că există un consens al forțelor politice asupra necesității unui proiect european. Nu ne punem de acord în legătură cu modul în care să-l concretizăm. Am vorbit cu uh, despre tineri, despre importanța lor azi și uh, pe viitor. Neîndoielnică, pentru că trebuie să vorbim și despre criza identita- identitară a Europei. Ce înseamnă azi să fie european? Cum simte cetățeanul uh, Um, să fie european, um, demnita, demnitatea umană, egalitatea, drepturile omului sunt importante. Uniunea Europeană trebuie să aibă ca obiectiv bunăstarea poporului și uh, pacea. Lucrăm în acest sens. Din punctul nostru de vedere, criza, din păcate, a arătat uh, lipsa totală de structură europeană, o politică de austeritate impusă pe care, care a dus la destrămarea statului social în mai multe țări. Un stat social care este structura materială a țărilor noastre. Trebuie să se, um, să se asigure demnitatea cetățeanului pentru ca el să poată fi cu adevărat cetățean. Nu trebuie să distrugem instrumentele prin care se construiește și se menține coeziunea socială atât necesară faptul că sunt uh, condamnate la excluziune mii de persoane uh, duce la o prăbușire a identității noastre colective ca societăți și ca europeni. Vedem cum uh, cresc proiecte și cum crește autoritarismul, pentru că uh, ne întorc uh, pe noi împotriva noastră și nu împotriva celor care sunt uh, vinovați, sistemele financiare insustenabile. Și noi le-am permis și chiar le-am, le susținut. Trebuie să-i le spunem Uh, celor care simt uh, frică, li se spune că vinovatul este afară, este celălalt. Totuși, adevărații um, vinovați care au acumulat în ultimii 10 ani cea mai mare avere, cea mai mare concentrare de avuție în mâinile lor, uh, le, li se potrivește de minune acest discurs. Astăzi, Uniunea Europeană poate că n-ar putea fi acceptată în proiectul european inițial, pentru că nu respectă Cartea Drepturilor Fundamentale. Avem nevoie de Uniunea Europeană? Da, fără nicio îndoială. Avem nevoie unii de alții? Da, fără îndoială, dar avem nevoie de o schimbare de paradigmă. Pentru că altfel um, mergem uh, pe baza inerției și uh, folosim structurile care au devenit de suede. Trebuie să avem guverne suverane, nu izolate, ci care să se consolideze unele pe altele, mulțumită mm, traiului în comun și prin uh, democrație, transparență, solidaritate, drepturi sociale și civile comune. Trebuie să facem progrese și să ne modernizăm. Trebuie să lăsăm în spate concepția mm, depășită a Uniunii Europene din tratul de Maastricht. Trebuie să fim curajoși și să fim la înălțimea cerințelor societăților noastre care sunt cu trei pași înaintea instituțiilor. Noi repetăm uh, voluta, uh, dorința noastră și hotărârea noastră de a uh, construi o structură democratică în Europa, pentru că considerăm că viitorul țărilor noastre nu poate um, reprezenta o alegere între um, în care una dintre opțiuni este barbaria și austeritatea. Mișcările femeilor au uh, pus capăt uh, proiectelor autoritare. Vrem să continuăm la fel și vrem să lucrăm pentru a uh, crea o Europa bazată pe justiția socială, pe drepturi egale, pe egalitatea între femei și bărbați și un orizont de cetățenie și demnitate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că am încheiat dezbaterea. Înțeleg că domnul Ramon Haureghi dorește să intervină. Da, mulțumesc foarte mult! În primul rând, președinta mi-a sugerat să fac un scurt rezumat. O voi face în 5 minute. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor reprezentanților parlamentelor naționale pentru colaborare. Cred, doamnă Hübner, că ați avut o idee excelentă această reuniune în care să putem discuta despre aceste subiecte cu atâta sinceritate. Ehm, trebuie să subliniem că nu au fost discursuri împotriva Europei, au fost câteva uh, Um, voci care au susținut uh, ideea de o Europa mai mică, minimalistă, dar nu am auzit nimic uh, împotriva Europei, ceea ce mi se pare pozitiv, deși uh, a fost un um, schimb de opinii destul de diferite în ceea ce privește forma pe care dorim să o capete Europa. Uh, vrem cu toții o Europa mai bună, o Europa care să depășească vechile probleme sociale care s-a confruntat și așa mai departe. Cred că un capitol fundamental al dezbaterii noastre a fost cadrul uh, relațiilor între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. În general, eu uh, apreciez faptul că eu, eu mă gândesc că este o anumită, un anumit grad de neîncredere. A vorbit asta doamna McKinney, domnul Guerrero analizăm uh, dezbaterea privind viitorul Europei ca și cum am fi două spații politice opuse și, de fapt, uh, suntem aici uh, pe aceeași cale. Nu există o bipolaritate sau ceea ce am putea să spunem puncte de vedere antagonice. Trebuie să fim constructivi. Subliniez trei idei foarte importante. În primul rând, se uh, caută o mai mare participare a parametrilor naționale în semestrul european. Acest lucru implică însă o participare care să democratizeze mai mult guvernanța economică a Uniunii Europene, pentru că cu siguranță acolo s-a născut un deficit pe care trebuie să-l depășim. Aceasta este o primă solicitare. În al doilea rând, procesele legislative ale Parlamentului European, în acestea participarea Uh, parlamentul național trebuie să fie mai bună și uh, mai uh, mare, nu doar prin subsidiaritate, ci și prin capacitate pozitivă de inițiativă și așa mai departe. Și în ultimă instanță o solicitare de incorporare a autorităților naționale și regionale în procesul european. Un lucru care a fost propus de mai mulți uh, intervenienți, printre care Comitetul Regiunilor, dar nu doar de un reprezentant al acestei organizații, un reprezentant al Irlandei și din alte state s-au referit la același lucru. Cred de asemenea că a fost important să uh, punem accentul pe preocuparea, îngrijorarea care există uh, referitoare la consecințelor Brexitului. Uh, Irlanda nu dorește o frontieră materială Uh, alții au vorbit despre noile acorduri uh, în care vor gestiona relația dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Și doi reprezentanți ai Marii Britanii care au arătat o dorință constructivă de a avea o relație pe viitor cu Uniunea Europeană. Această nouă relație trebuie să o consolidăm, trebuie să fie o relație foarte, foarte specială, alt, altfel, pentru că sunt multe lucruri în comun și nu putem uh, lăsa la întâmplare, nu putem lăsa la mila dezacordului această relație. Trebuie să împărtășim uh, răspunderea pentru uh, temele importante pentru cetățean, protecția acestuia, pilonul social. Trebuie să fim cu toții răspunzători împreună, atât statele membre cât și Uniunea Europeană. Nu există posibilitatea uh, Uh, de a da vina unii pe alții. Securitatea europenilor, demnitatea, pieț, demnitatea pieței și muncii europenilor, uh, combaterea inegalităților uh, înseamnă um, o împărțire de competențe și nu cred că trebuie să jucăm murdar pentru că toți, cu toții suntem uh, răspunde, răspunzători și cu toții suntem uh, implicați în ce se întâmplă, de fapt. În ceea ce privește schimbările climatice, uh, am auzit uh, intervenția Danemarcei, uh, reprezentantului Danemarcei. Înțeleg că adesea se acuză Uniunea Europeană pentru uh, inacțiunea la acest nivel. Dar, de fapt, Europa reprezintă avangarda dacă ne comparăm cu restul lumii în ceea ce privește acordurile referitoare la reducerea emisiilor, la sursele de energie, la decarbonizare în general. Dar, în fine, înțeleg că în privința schimbărilor climatice foarte mulți împărtășesc aceleași uh, preocupări în Uniunea Europeană. Necesitatea uh, de a avea transparență la Consiliu. Alineatul 8 din raport vorbește despre acest lucru și cere transformarea Consiliului către forma de cameră legislativă, uh, prin urmare mai multă transparență. S-au criticat politicile de austeritate, faptul că pilonul social este greu de aplicat. E adevărat pentru că suntem în fața unor competențe naționale cu foarte multe divergențe uh, în uh, sânul Uniunii Europene, e important să subliniem prezența reprezentanților Muntenegrului și Turciei și uh, um, discursul, mai ales al reprezentantului Muntenegru pentru aderare, de asemenea și uh, dorința de a se îmbunătăți relația UE-Turcia uh, exprimată de reprezentantul Turciei. Reprezentantul României a vorbit despre necesitatea de a ne asuma diferențele uh, care există la nivel uh, național și uh, european. Este um, Uh, necesar să reconstruim Europa uh, pe baza unor cercuri concentrice care să aibă în centru zona euro și care să se extindă încet încet pentru a include toate țările, pentru a include uh, noul spațiu de relații amicale cu, cu, cu Regatul Unit, Norvegia și Elveția. Acesta este un instrument absolut necesar împreună cu cooperarea consolidată în um, reconstrucția Uniunii Europene. În Parlamentul European există o tendință majoritară de opinie, un curent uh, și eu respect majoritățile politice, uh, pentru care reflectă necesitatea abordării acestei dezbateri referitoare la uh, viitorul Europei. Vrem o Europa mai agilă, mai eficientă, dar cu siguranță una mai bună, care să răspundă tuturor provocărilor pe care le-ați enunțat aici care sunt provocările viitorului Europei. Mulțumesc foarte mult! Doresc să mai adaug un singur mesaj. Cred că după anul 2008, când uh, ne-am confruntat cu uh, multiple crize și uh, principala noastră preocupare a fost cum să le depășim, Eh, ne-am concentrat foarte mult pe ce trebuie să facem. Acum, eh, așa cum spunea și domnul Almunia, una este conținutul de politici, ce vrem să facem, dar și modul în care punem în aplicare aceste dorințe, le concretizăm, este importantă. Trebuie să construim încredere, democrație, să implicăm pe cetățeni, să respectăm principiul subsidiarității, toate acestea sunt importante. Acest lucru s-a văzut foarte clar din toate intervențiile dumneavoastră. Mesajul este că noi, ca lideri politici, avem datoria de a înțelege mai bine că nu putem impune cetățenilor o schimbare, nu putem impune Europei o schimbare, trebuie să începem un dialog. Și când mergem acasă, va trebui să purtăm cu noi acest mesaj că datoria noastră este să începem să încercăm să vorbim cu oamenii, să creăm dialog, să mergem la reuniuni. Astăzi nu putem continua cu schimbările dacă oamenii nu sunt alături de noi. Și cine poate face mai bine acest lucru decât reprezentanții aleși din toate categori- ambele categorii din parlamentele naționale și european. În ceea ce privește pregătirea pentru alegeri uh, anul viitor, deja am decis datele. 23 și 26 mai sunt datele alegerilor. Am decis între 23 și 26 mai. Vom alege 705 uh, deputați europeni. Am decis de asemenea cum se va face distribuirea între statele membre din acest punct de vedere suntem pregătiți. Am modificat regulamentul referitor la partidele și fundațiile politice europene. Acum avem, uh, uh, cum spunea doamna comisar Iurova, uh, a venit o nouă schimbare ca urmare acestui regulament pentru a ține cont de riscul Cambridge Analytica deci salut acest regulament menit să protejeze de abuz alegerile europene, deci să le protejeze în fața abuzurilor, uh, abuzărilor datelor personale și manipulării rezultatelor. Sperăm, așa cum spunea uh, doamna McGuinness, uh, Sperăm că lucrurile să decurgă bine și apreciem susținerea dumneavoastră. Următoarele alegeri trebuie să se refere la Europa. Desigur, cu toții când ne întâlnim cu cetățenii noștri, trebuie să discutăm și chestiuni interne, dar trebuie să ne concentrăm pe Europa în această campanie electorală, pentru că va fi nevoie de un Parlament constructiv care să poată crea repede o Comisie Europeană, să o formeze. Avem negocieri și referitoare la viitoarea relație cu Regatul Unit. Nu putem risipi ultima plenară din 18 aprilie. Uh, noul Parlament va fi înființat în iulie, dar în septembrie vor începe lucrările. Trebuie să lucrăm pentru a crea condiții bune pentru Europa. se încep mandate noi în două instituții europene importante. Încheiem aici dezbaterea. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, participare. Elmar Brock s-a plâns că nu au venit germanii de această dată, ei vin mereu, nu știm de ce au lipsit de această dată. Am avut însă o participare foarte bună, am avut și țări, colegi din uh, țările candidate. Vă mulțumesc uh, pentru prezență. Cred că am avut în mod evident o dezbatere foarte bună și foarte utilă pentru finalizarea acestui raport. Dezbaterea privind viitorul Europei va continua. Vă mulțumesc foarte mult și drum bun acasă!